Oh, okay. It's uh, three o'clock and. Um... Este ora 3 și nu suntem decât eu și doamna Lichtenberger, așa că dacă putem adopta proiectul de ordine de zi, ar fi perfect. to wait because we've got Mr. Kansian and Mrs. Ayala Sender up, up first. Trebuie să mai așteptăm totuși pentru că primii sunt domnul Cancian și doamna Ayala Sender. Yeah. Acum măcar suntem patru. Voi deschide lucrările. Aveți în fața dumneavoastră proiectul de ordine de zi. Sunteți cu toții mulțumiți? Putem adopta acest proiect? Dacă da, atunci trecem la punctul următor, drepturile călătorilor din transportul cu autobuzul și autocarul. Proiect de recomandare, raportor este domnul Cancian. Domnule Cancian, aveți cuvântul. Grazie, Presidente. Grazie Presidente. abbiamo... Mulțumesc, domnule președinte. Am uh, încercat de curând să găsim o, poziție, o poziție de acord cu Consiliul pe acest uh, proiect de recomandare. Însă acest lucru este din ce în ce mai dificil. Și asta pentru că cei de la Consiliu au o poziție destul de restrictivă cu privire la acest regulament. Încercam să obținem o aprobare în primă lectură a regulamentului Albertini, foarte important pentru consumatori. Iar eforturile noastre au fost în sensul de a nu ceda și a nu dilua ceea ce s-a obținut la prima lectură. În timpul acestor întâlniri și discuții s-au prezentat diferite argumente, aplicarea principiului subsidiarității, alinierea la principiile deja aprobate pentru transportul feroviar. Consiliul și-a menținut o poziție intransigentă, iar în situația de față din punct de, de, de vedere economic, economic, Consiliul nu dorește să avem efecte asupra activității industriale și să creăm probleme suplimentare în ceea ce privește investițiile. Însă trebuie să ne gândim totuși și la principiul responsabilității în acest sector al transporturilor și sarcina noastră este să ne gândim la drepturile utilizatorilor, ale călătorilor. Problema, prima problemă a apărut în ceea ce privește sfera de aplicare a regulamentului. Și ne gândeam la excepții. Aici există o voință puternică din partea Consiliului ca opțiunea să rămână deschisă pentru statele membre de a acorda anumite excepții. Împreună cu Comisia, noi am insistat ca sfera de aplicare să nu lasă, în afară 75% din uh, transportul cu autobuzul și autocarul. O soluție de compromis ar putea fi să renunțăm la transportul regional să punem la punct un pachet de drepturi fundamentale care să acopere toată, toată, tot domeniul de aplicare, de la transport urban până la transport internațional. În prezent, încercăm să definim acest pachet de drepturi care trebuie și pot fi aplicate tuturor tipurilor de transport cu autobuzul sau autocar. Până la urmă am ajuns la un compromis pentru că argumentele noastre referitoare la domeniul de aplicare se referă la punctul 2.4 și trebuie să ne gândim și la drepturile pasagerilor cu mobilitate redusă, informație, informații, asistență pentru aceștia. Ne introducând în uh, cadrul excepțiilor drepturile aplicabile în cazul unui accident. Accidente cu vătămare corporală sau pierderi sau deteriorări de bagaje. Cazuri în care călătorii nu trebuie să fie nevoiți să dea compania în judecată pentru niște uh, Um, evenimente foarte clare. Lucrurile merg înainte și sper că pe șase, când va avea loc o altă discuție tripartită, vom reuși să completăm lista acestor drepturi fundamentale, valabile pentru toată lumea. Și după aceea, uh, termenul de depunere al amendamentelor este 6 mai Plenara va fi în iulie și votarea este în, votul este în iunie. Sper totuși că pentru data de 6 vom reuși, că data de 6 vom reuși să ajungem la un compromis. Pentru că altfel nu putem merge mai departe. Singura soluție este să punem la punct această bază de drepturi. Nu asta am dorit noi, domnule președinte. Însă este o soluție de compromis uh, cu care putem lucra. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Cancian. Legat de termenul de depunere a amendamentelor, am avut o solicitare din partea unor membri referitoare la prelungirea acestui termen. Dacă sunteți de acord, domnule raportor, propunem termenul 7 mai la ora 12 ziua. Dacă sunteți mulțumiți, domnule, Can mulțumit, domnule Cancian, de acest termen, astfel va mai fi puțin timp pentru acei deputați care doresc să înainteze amendamente. Și eu înțeleg această cerință pentru că termenul este destul de strâns, sunt foarte multe sărbători la mijloc Așa încât, dacă sunteți de acord cu acest termen, nu este. Am o problemă cu data de 7, spune raportorul. Adică, dico che 7 avrei un problem. Data de 7 este o problemă pentru că nu pot fi aici, nu pot fi prezent. Nu, acesta ar fi termenul de depunere al amendamentelor, spune domnul președinte. Atunci e perfect, spune raportorul. Mrs. Meissner, sorry, I forgot to put the mic on. Mrs. Meissner. Ja, vielen Dank, Herr Doamna Meissner. Da, mulțumesc, domnule președinte. Raportorul care a depus deja multe eforturi, știu acest lucru și aș dori să-i mulțumesc, pentru că nu a fost simplu. Propunerea Comisiei și alternativa Consiliului erau complet divergente în anumite puncte. Și, într-adevăr, așa cum a tras atenția și domnul Cancian, în această săptămână va avea loc un al treilea trilog unde sperăm că vom putea ajunge la un acord. Dificultăți întâmpinăm la două elemente, și anume includerea sau nu a transportului regional. Consiliul dorește să îl excludă, Comisia, în schimb, să-l includă, iar acum avem o propunere de compromis care spune că acolo unde există un uh, transport uh, integrat între transportul regional cu cel urban și suburban să fie exclus și când uh, acestea nu fac parte din uh, acest sistem urban, suburban, regional să fac obiectul acestei, acestui regulament. În Germania, de exemplu, transportul se supune sau se subordonează administrației locale și respectiv administrației de land și pe alocuri nici nu se mai face distinție între transport urban și regional. În al doilea element uh, complicat e, se referă la compensații, dar înainte să vorbesc despre aceasta, aș dori să mă refer la problema persoanelor cu handicap. Bineînțeles că noi ne dorim ca acestea să aibă și ele acces la transportul cu autobuzul și autocarul. Însă trebuie să ne întrebăm de fiecare dată cât de practică este propunerea, cât de practicabilă pentru că în uh, transportul uh, regional și cel uh, urban nu se poate ști întotdeauna câte persoane cu handicap urmează să călătorească. Apoi, chestiunea compensațiilor. Cred că propunerea Comisiei merge prea departe și aici ar trebui să încercăm să găsim o cale să ne apropiem pozițiile, pentru că, în opinia mea, Consiliul a spus pe bună dreptate că în cazul compensațiilor trebuie avut în vedere și, uh, și operatorii de transport pentru că dacă este vorba de uh, și de dependenții persoanelor care, de exemplu, suferă un uh, accident, uh, cred că lucrurile merg prea departe. Eu cred că, până la urmă, ideea este să nu uh, se pericliteze existența operatorilor mici de transport. Să sperăm că vom reuși să ajungem la un compromis Printre altele și eu uh, solicitasem prelungirea termenului de amendamente pentru că dacă joi dimineață avem acest uh, trilog, uh, ar fi bine să avem posibilitatea să reacționăm și față de cele discutate în cadrul acestui trialog. Așadar, vă mulțumesc, domnule președinte, că ați adus în discuție problema termenelor. Doamna Lichtenberger, da, mulțumesc. domnule eh, raportor. Știu cât e de dificilă negocierea cu Consiliu, în special atunci când trebuie protejate vacile sfinte naționale, dar în cazul industriei trebuie totuși să stabilim și drepturi pentru persoanele cu handicap, pentru că și extinderea sectorului industrial la aceste tipuri de echipamente pentru persoane cu handicap uh, promovează uh, industria și nu doar uh, producția de automobile. În al doilea rând, în ceea ce privește excluderea transportului regional, mă întreb cine controlează acest lucru dacă există vreun termen și, în al treilea rând, dacă există posibilitatea de a face ceva, dacă aplicarea nu se va face și vă readuc uh, aminte că în multe state acest transport fără bariere este inclus în drepturile uh, cetățenilor din respectivele state și că și Uniunea Europeană este semnatară la un document în acest sens dar dacă acest, um, acest, această directivă nu face decât să vină cu un fel de declarație în ceea ce privește drepturile persoanelor cu handicap, nu cred că acest lucru îi va ajuta pe acești oameni. Eu cred că Uniunea Europeană trebuie să se implice, să consolideze drepturile acestor persoane. Cu alte cuvinte, acest pachet, în viziunea mea, are șanse doar dacă va avea putere pentru a controla punerea în aplicare, pentru că altfel nu e vorba cât din nou de multă teorie și prea puțină practică, pentru că în multe alte cazuri avem un deficit major în ceea ce privește punerea în aplicare. Așadar, aceste mecanisme de control sunt uh, esențiale, fie Consiliul uh, va face acest lucru, dar o, pur și simplu o declarație de subscrierea la anumite drepturi de bază nu este suficient, pentru că astfel de declarații avem și uh, din trecut. Însă, în cazul persoanelor cu handicap, nu s-a făcut absolut nimic în ceea ce privește transportul cu autocarul. În ceea ce privește compensațiile, înțeleg că este vorba și de operatori mici de transport, dar dacă Uh, asta înseamnă să uh, renunțăm la aceste drepturi doar pentru că acest sector este compus în mare parte din operatori mici și mijlocii, atunci nu știu unde dorim să ajungem. Și un ultim punct. În Comisie nu decisesem că această autoritate care va monitoriza punerea în aplicare să fie independentă. Dar dacă această, acest oficiu nu este independent și dacă reclamațiile trebuie să se adreseze uh, tot operatorului de transport care pe urmă te tot plimbă de la un birou la altul, acest lucru nu ar face decât să limiteze în final drepturile pasagerilor. Acestea sunt pentru mine punctele cheie dacă statele uh, membre nu doresc ca aceste drepturi să fie puse în aplicare în cazul transportului cu autocarul sau uh, încearcă să-l amâne la nesfârșit, atunci nu am făcut decât să pierdem foarte mult timp cu această discuție. Domnule Bradburn. Um, Mulțumesc. Aș dori să încep prin a spune că susțin în principiu măsurile pe care le avem în fața noastră, însă, bineînțeles, după cum au spus uh, și antevorbitorii mei, problemele apar la detalii Mie mi se pare că, după cum am văzut și cu alte regulamente unde se vorbește de compensații, uh, propunerea a început ca una transversală, uh, venind din pachetul de compensare pentru uh, căi feroviare, după aceea pe transportul maritim, aerian și așa mai departe, trebuie să fie însă clar că nu este vorba de cazuri similare aici vorbim despre măsuri de compensare pentru calea ferată și pentru transportul aerian, acolo nivelul compensațiilor și drepturile pasagerilor erau într-un anumit fel, însă nu se pot aplica în același fel uh, serviciilor de transport uh, um, cu autobuzul și dacă este vorba de un transport urban, dacă un autobuz este anulat, atunci probabil urmează unul peste 10 minute. Uh, Bineînțeles, în zonele rurale este vorba de o altă situație. Și aici apar situații speciale diferite de alte modalități de transport. Am și preocupări și acest lucru a fost uh, menționat de doamna Meissner și doamna Lichtenberger. Mă preocupă uh, posibilitățile de compensare și asigurările uh, în caz de accident. Uh, Uh, există multe uh, companii mici de autobuze și am multe în regiunea mea care deservesc uh, satele și au curse spre orașe și acestea ar dat faliment dacă ar trebui să se supună acestor niveluri de compensări. Aici trebuie să fim realiști și foarte practici. Știu că probabil mă lupt în zadar, însă susțin poziția Consiliului în ceea ce privește domeniul de aplicare al directivei. Pentru că, odată ce am spus ce, ce am spus în legătură cu transportul rural și cel urban, dacă am limita domeniul de aplicare la călătorii internaționale, m-ar satisface mult mai mult propunerea. Cred că dacă încercăm să legiferăm în toate serviciile de autobuz și autocar, o să ne confruntăm cu extrem de multe probleme. Și doamna Lichtenberger a spus că ar fi uh, o hotărâre care nu s-ar putea aplica în practică. Eu sper că vom putea cădea de acord în acest punct să limităm această propunere la călătoriile internaționale. Vă mulțumesc. Okay, thank you. Vă mulțumesc. Domnul Alcadraui. Dank u wel, voorzitter. Eh, collega's. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnelor și domnilor, aș dori să vorbesc în numele raportoarei din umbră, Debra. Mulțumesc raportorului pentru buna cooperare de care ne-am bucurat și cred că într-o mare măsură, măsură sunt de acord cu ceea ce au spus uh, antevorbitorii mei în ceea ce privește domeniul de aplicare. Suntem de acord cu punerea accentului pe operațiunile pe distanță mai mare. De vreme ce operațiunile de distanțe scurte sau locale ar trebui să nu cadă sub incidența directivei în special în uh, contextul transportului regional, trebuie să eliminăm toate aspectele neclare, altfel vom lăsa loc de uh, interpretare. În ceea ce privește răspunderea în caz de incident și asigurarea. Suntem de, de acord că sarcina probei nu trebuie să cadă asupra pasagerului. În acest caz, pasagerul este victimă și este important să vedem lucrurile din punctul de vedere al pasagerului raportorii din umbră sunt de acord că trebuie să fim destul de precauți cu uh, plățile în avans pentru uh, aceste compensări, pentru că apare primejdea de fraudă. Însă dacă comparăm uh, situația cu pasagerii feroviari, situația este asemănătoare și poate am putea găsi o soluție asemănătoare. Un punct foarte important care este crucial pentru grupul nostru este, ține de drepturile persoanelor cu handicap și necesitatea de asistență. Cred că trebuie să pornim de la presupunerea că asistența va fi garantată dacă o persoană cu handicap are nevoie de asistență. Și uh, asistența trebuie să fie disponibilă 24 de ore din 24. Nu trebuie să se aplice Uh, trebuie să se aplice pe o durată de 24 de ore și nu 48. Ni se pare de asemenea important să lucrăm asupra unei politici pentru a elimina barierele din calea mobilității uh, pentru persoanele cu handicap, uh, în mod asemănător cu ceea ce s-a făcut în gări. Însă, în rest, suntem de acord cu poziția raportorului. <clears throat> Domnul Groș, mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc raportorului pentru activitatea de până acum. Nu este un dosar simplu, pentru că toată lumea pledează pentru drepturile pasagerilor și, bineînțeles, pentru drepturile persoanelor cu handicap. Dar, pe de altă parte, se încearcă și să se țină cont de principiul uh, proporționalității și a unei aplicabilități uh, a prezentei propuneri. Pentru că aplicabilitatea este, până la urmă, cuvântul cheie. În acest sens, în ceea ce privește domeniul de aplicare, acesta nu poate fi prea restrâns, din două motive. Pentru pentru că este inaplicabil și, în al doilea rând, pentru că ia naștere și o, o formă de transport combinat uh, multimodală. Așadar, dacă un uh, mod de transport uh, are întârziere, acesta declanșează și pe restul lanțului probleme. Transfrontalier, cuvântul sună întotdeauna foarte bine, dar Aș dori să vă aduc aminte că există regiuni unde pe o rază de 10 km transportul poate fi transfrontalier și chiar și transportul urban trece granița. De aceea înțeleg uh, și intervenția domnului colegului Bradburn, dar uh, transportul internațional nu este întotdeauna atât de îndepărtat ca în cazul tău, dragă Filip. Sigur că aceste moduri de transport trebuie să fie accesibile și persoanelor cu handicap, dar asta nu înseamnă că fiecare mijloc de transport trebuie să fie dotat ca atare. traseele trebuie să fie accesibile și persoanelor cu handicap. și cred că astfel se poate ajunge oarecum la un echilibru. Știu că toate propunerile, cele făcute până acum, uh, favorizează unele pasageri, celelalte operatorii uh, de transport, dar nu trebuie să pierdem din vedere realitatea, dacă este o soluție practicabilă sau nu. Și trebuie să ținem cont și de firmele mici, cu una, două persoane, pentru că nu se poate oferi de către o astfel de firmă mică asistență și pe durata călătoriei. Dacă noi impunem un astfel, o astfel de propunere, vor dispărea Uh, firmele mici. Eu cred că aici uh, trebuie să păstrăm și viabilitatea firmelor mici, dar și drepturile pasagerilor să fie respectate. Cred că cele două aspecte pot fi complementare. <clears throat> Mulțumesc, domnule președinte, foarte pe scurt. Câteva idei. Prima a fost uh, exprimată, exprimată de domnul Groș să nu Ehm, ne uităm la nivelul cel mai mic, nici măcar un, o, un parcurs sau o întreprindere. Și în, în doilea rând, domnul Cadraui, ce înțelegeți prin transportul regional? Există și transport regional cu avionul. Există o problemă de definire aici, pentru că există o diferență între cei care nu vor ca uh, voiajele regionale să nu acopere drepturile pasagerilor pe distanțe semnificative și între ce și după aceea ce, ceilalți. Și a doua remarcă pe care aș face-o este că deja am spus în comisia anterioară că dacă am putea avea o carte unică a drepturilor pasagerului în Europa, am vedea că Uh, publicul ar înțelege mult mai bine uh, aceste dispozitive care acum se aplică fiecărui mijloc de transport și în al doilea rând acest lucru ne-ar ajuta foarte mult aplicarea unui uh, pedestal o comun ar ajuta foarte mult și ar, l-ar ajuta pe Antonio în definirea lucrării muncii sale și de aceea cred că trebuie să discutăm din nou cu Comisia posibilitatea revenirii la o carte unică a drepturilor pasagerilor. Thank you. Mr. Cosa. Domnul Cosa. Köszönöm asot. El este is Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, mulțumesc raportorilor dar pentru opinia, pentru poziția lor foarte fermă și pentru apărarea drepturilor pasagerilor. Însă, aș dori să examinăm această problemă dintr-o perspectivă diferită. Atunci când vorbim despre cei cu disabilități, poate această definiție nu îi acoperă foarte strict pe persoanele cu handicap. Există și mame cu copii mici, persoane cu mobilitate uh, limitată sau uh, persoane care nu aud bine, persoane care nu vorbesc limba locală. Atunci când uh, vorbim despre cei cu persoane cu disabilități, aceste propuneri ar trebui să țină cont că nu ne referim doar la Uniunea Europeană, nu doar la ce, cele 50 de milioane de persoane cu disabilități din Uniunea Europeană. Parlamentul European ar trebui să apere drepturile celor cu disabilități. Avem nevoie de compromisuri în viitor. Pentru raportori aș dori să sugerez că cel puțin amendamentul 11, 12, 13 și 14 precum și 22, 23 și 35, aceste amendamente trebuie să fie acceptate și cel puțin să acordăm drepturi persoanelor cu disabilități. Există un alt aspect important aici și anume rolul statului și al guvernului. Guvernul are un rol aici și trebuie să se asigure că companiile care participă în industria de transport uh, primesc ajutor pentru a face vehiculele accesibile. Ar trebui să includem să includem o teză care să sublinieze uh, rolul statului, pentru că această sarcină nu trebuie să fie doar uh, pentru companii și guvernul are un rol aici. Vă mulțumesc, domnul Kramer. Also ich habe mich zu diesem Thema ja schon öfter gemeldet und pe această temă am mai luat uh, cuvântul în repetate rânduri și mă mir cum de în Europa problema continuă să fie atât de dificilă. Spusesem că în Statele Unite în fiecare autobuz, fiecare un traseu de 2, 5 sau 100 de kilometri problema accesului și pentru persoanele cu handicap este reglementată prin lege. Pentru că aceste persoane nu trebuie să fie excluse de la viața publică. Bine, poate că în Europa există mai puține invalizi de război, cum se motivase în Statele Unite această decizie. Și, dar există și suficiente persoane cu handicap. În transportul urban, de exemplu, 30% din persoanele care îl folosesc au o oarecare uh, restricționare în ceea ce privește situația lor de sănătate. Pot fi și persoane care după operație trebuie să folosească cărăciorul sau alte accidente. De aceea nu înțeleg de ce trebuie să facem aici excepții pentru că cheltuim bani pentru tot felul de alte lucruri. Și acest principiu al accesibilității trebuie să se impună <clears throat> în toate situațiile, pentru că și trebuie sprijinit și de acele persoane care uh, nu au handicap și care se pot bucura de acest lucru, dar care pot oricând uh, ajunge în o astfel de situație. De aceea ar trebui să impunem această uh, accesibilitate, cum am făcut-o și în cazul transportului aerian, când iarăși am uh, ni s-a spus că da, se creează mult mai multe costuri, dar până la urmă lucrurile s-au pus în aplicare și de aceea nu cred că la noi trebuie să fie imposibil ceea ce este posibil în alte state. Mulțumesc din partea Comisiei, doamna Jäger. Mulțumesc, domnule președinte, voi fi foarte succintă în primul rând. Mulțumesc raportorului, domnul Cancian, pentru munca sa și eforturile depuse în acest dosar. Comisia împărtășește ambiția sa în legătură cu domeniul de aplicare și responsabilitatea, însă suntem de acord cu raportorul că uh, calea de mijloc este cea mai bună și trebuie să găsim un compromis. Cred că vom reuși să găsim un compromis bun pentru pasageri pentru a răspunde la doar câteva dintre problemele ridicate, în special de domnul Bradborn. Nu există compensări, compensație în această propunere și nu se fac nici plăți în avans uh, pentru a răspunde domnului Cadraui. Odată ce vom avea un articol 27 în domeniul de aplicare al regulamentului, uh, pentru 2.4, preocupările dumneavoastră vor fi rezolvate și ele și un organism independent va apărea în textul regulamentului. Cu toate că am înregistrat uh, progrese enorme și pot să subliniez că în numele, în numele Comisiei că Comisia va continua să fie un moderator și, facilit, și va facilita discut, discuția. Vom încerca să ajungem la un compromis bun în a doua lectură și, într-adevăr, Comisia este de acord că poate a venit timpul unei carte a pasagerilor, însă acum eh, trebuie să terminăm lucra, lucrul asupra tuturor modalităților de transport și după aceea com, Comisia va reîncepe lucrul asupra unei carte pentru toate modurile de transport. Vă mulțumesc, raportorul. Se eu ringrazio, președinte, tutti li... Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc tuturor celor care au intervenit pentru contribuții. Sigur că voi ține cont de tot ce s-a spus. Și aș vrea să subliniez încă o dată faptul că înregistrăm progrese în ceea ce privește încercarea de a ajunge la un echilibru, la un compromis. Nu cred că ar trebui să înțelegem, înțelegem greșit responsabilitatea pe fiecare mod de transport pentru că astfel s-ar ajunge la probleme, mai ales în ceea ce privește, din punct de vedere al IMM-urilor. Deci avem nevoie de un echilibru adecvat și de mai multă responsabilitate fără a se impune poveri suplimentare prea mari. Cam acesta este echilibrul la care dorim noi să ajungem prin intermediul acestui regulament. Să nu uităm că începem de la temelia unui regulament care a fost aprobat la primă lectură, deci o temelie puternică și este un, un regulament cât se poate de interesant. Însă, pe de altă parte, Consiliul are o poziție la fel de fermă, opusă, și încearcă să dilueze, să dilueze ceea ce s-a obținut deja. Noi încercăm, de fapt, să ajungem la o definiție a termenului regional și să vedem dacă vom putea să obținem acest pachet de drepturi fundamentale. Vorbitorii de astăzi au spus că ar trebui să fie acoperiți și, acoperite și persoanele cu mobilitate redusă, permanentă sau temporară. Însă trebuie să ținem seama de faptul că în prezent nu putem depăși domeniul de aplicare, nu putem uh, acoperi toate tipurile de transport uh, cu autobuzul sau autocarul. Putem însă să citim printre rânduri și să avem un fel de ghișeu unic de, central cu un bilet unic chiar și pentru pentru autobuzele noi care ar trebui să incorporeze acest tip de dispozitiv pentru a răspunde nevoilor speciale ale anumitor persoane. Pentru că trebuie să ajungem și la un echilibru juridic și trebuie așadar să îl menținem informat pe consumator să asigurăm un nivel adecvat de formare a personalului, astfel încât toată lumea să se poată bucura de drepturile pe care le are. Trebuie să avem o atitudine mai proactivă. Nu este suficient să definim termenul regional, ci trebuie să mergem dincolo de această idee, să analizăm problema drepturilor la nivel național și transnațional. În ceea ce privește controlul și monitorizarea, Comisia a făcut referire la articolul 27 din regulament, dar putem să ne gândim și la regulamentul actual 2006-2004, care a fost menționat Am spus deja care ar trebui să fie obiectivele noastre și acestea fiind spuse, cred că Trebuie să facem toate eforturile să ajungem la un echilibru între cerințele diferite care se pun. Poate ne gândim la un transport regional integrat cu cel urban și suburban. Această cerință ar putea fi inclusă în uh, cadrul condițiilor specifice. Acest pachet de drepturi ar fi mai bun pentru a răspunde nevoilor noastre. Aș vrea să mulțumesc încă o dată celor care au intervenit, doamna Lichtenberger, domnul Meisner și ceilalți care m-au însoțit și la discuțiile din trecut pe marginea acestui regulament. Și astfel lucrurile au fost mai simple decât uh, s-ar fi putut. Rămâne de văzut ce se va face cu ceilalți vectori de transport, să vedem ce se întâmplă și în cazul transportului maritim și fluvial. Nu putem uita totuși de această formă de, de transport. Sper că acest regulament referitor la transportul cu autobuzul ne va face, ne va uh, alcătui o foaie de, un foaie de parcurs completă. Mulțumim, domnule Cancian. Vă amintesc că termenul de depunere a amendamentelor este 7 mai, ora 12, vineri, și sperăm ca pe 1 iunie să votăm la comisie și în plenara din iulie să votăm în plenară. Urmează drepturile persoanelor care călătoresc pe mare și pe căi navigabile interioare. Raportoare este doamna Inesa Ela Sender. Mulțumesc, domnule președinte. Așa cum uh, s-a întâmplat și în cazul uh, domnului Cancian, ne-am uh, trezit într-o situație necunoscută la prima lectură. Dup- după prima lectură trebuie ca acum să reajungem la un echilibru cu Consiliul. În primul rând aș vrea să mulțumesc raporturilor din umbră, doamna Portman Cole și doamna Lichtenberger și ceilalți, tuturor celor care au colaborat cu mine pentru a ajunge la o poziție comună în prima rundă de discuții cu președinția spaniolă a Consiliului. Aș vrea de asemenea să mulțumesc secretariatului pentru sprijinul de foarte bună calitate pe care ne au asig- asigurat. Mulțumesc și Comisiei pentru sugestii, deși n-am fost de acord întotdeauna. Însă, în ceea ce privește limitele legate de date, aici suntem, suntem foarte mulțumiți. Președinția spaniolă a făcut tot posibilul pentru a obține sprijin la Consiliu față de poziția Parlamentului. Această propunere sugerează extinderea drepturilor din sectorul maritim. E vorba de un sector unde deja s-au înregistrat progrese însemnate, în, de pildă în privința vaselor de croazieră, care asigură servicii turiștilor în general. Este important să, ne, să răspundem nevoilor acestora, dar avem nevoie și de un cadru general care să asigure respectarea drepturilor călătorilor în întregul sector maritim. Poziția comună a Consiliului cred că apropie puțin Consiliul de Parlament. Multe dintre amendamentele propuse de Parlament au fost adoptate, uneori cu anumite modificări, însă există în continuare diferențe destul de mari, deși discuțiile merg în direcția unui acord. Una dintre principalele zone unde apar diferențe este domeniul de aplicare. Poziția Consiliului depinde, firește, de diferențele existente în industria transportului naval în cele 27 de state membre și Consiliul a propus, deci, un domeniu de aplicare mai limitat în care să nu intre vasele cu mai puțin de 36 de pasageri, de călători. Mult mai, o cifră mult mai mare decât ce propusesem noi, adică 12 călători. Consiliul exclude și vasele cu un personal mai mic sau egal cu trei uh, persoane și cele care acoperă distanțe nu mai mari de 500 de metri. Aici ar uh, intra anumite vase care transportă turiști, dar nu și vasele de croazieră. Deci acestea nu ar fi excluse. Este foarte important acest lucru în ceea ce privește um, transportul fluvial, transportul um, pe căi navigabile interioare traversează o criză destul de gravă. Dacă mă bucur de sprijinul Comisiei, pot negocia această, acest punct cu Consiliul. În ceea ce privește 36 și 12, cred că ar trebui să putem ajunge la o soluție de compromis. Consiliul a propus o excepție suplimentară pentru vasele cu un tonaj mai mic de 300 de tone. Această excepție ar reprezenta o complicație și ar aduce atingere siguranței pasagerilor, pentru că cât voi fi, vor fi acei uh, pasageri care vor merge să verifice în uh, registru, să vadă ce tonaj are vasul respectiv. Cred că ar trebui să extindem puțin aici domeniul de aplicare și să cădem de acord cu Consiliul. O altă problemă este cea legată de asistență, de rambursare și de plata despăgubirilor. Dacă se fac anumite modificări în ceea ce privește termenul, limită sau acoperire, ar trebui să ajungem la un compromis cu Consiliul pe acest punct. O altă problemă se referă la pragul sub care nu se acordă despăgubiri. Consiliul știe, sunt convinsă, cât de care este poziția noastră aici și au stabilit o valoare maximă de 40 de euro. Și cred că ar trebui să rămânem la precedentul stabilit în cazul transportului feroviar, și anume valoare de 4, respectiv 16 euro. Având în vedere situațiile diferite din diferitele țări, Consiliul a introdus conceptul de terminal portuar. Anumite porturi mici din uh, Europa poate că nu au decât un chei. Altele sunt porturi în toată puterea cuvântului care oferă o gamă variată de servicii. Firește, atunci când este vorba de servicii pentru pasageri, aceste porturi mari trebuie să răspundă unor uh, nevoi mai variate. Am discutat cu Consiliul pe această temă și acest concept de terminal portuar, portuar este introdus. S-a propus numărul de 100.000 de vase pe an ca criteriu de diferențiere pentru definirea acestei noțiuni. Ar trebui, cred, să ne menținem poziția în sensul menținerea unui criteriu de calitate universal. În ceea ce privește amendamentele mele, ele sunt acum disponibile în toate limbile și, după cum am spus, încercăm să menținem un domeniu de aplicare cât mai larg. Comisia sugerase inițial o limită de 12 pasageri. Încercăm să ne menținem aici și cu pragul minim de despăgubire 4 euro. Și ar trebui să menționez și uh, sarcina probei, ceea ce privește refuzul îmbarcării anumitor pasageri. În cazul acesta, sarcina probei ar trebui să revină companiei transportatoare. Este mult mai ușor de identificat problema în cazul transportului aerian. În sectorul, în sectorul maritim, capitanul vasului este uneori supus unor presiuni din partea altor instanțe, deci lucrurile sunt puțin mai, nu, nu sunt dat de clare. În anumite cazuri uh, pot exista întârzieri care nu țin de capitanul vasului sau de personalul său. În ceea ce privește organismele de punere în aplicare, Consiliul are dreptate, acestea ar trebui să fie independente, ar trebui să existe două niveluri diferi- diferite în statele membre. Și susținem încă o dată independența acestor organisme. În ceea ce privește drepturile pasagerilor, pentru pasagerii cu handicap, singurul meu, meu amendament are rolul de a consolida, de a întări regulile legate de accesibilitate și diferitele opțiuni. Trebuie crescută accesibilitatea. Încă sunt uh, diferențe legate de termene limită, două zile lucrătoare în propunerea Consiliului și 48 de ore în a noastră. Două zile lucrătoare poate însemna patru zile dacă e un weekend la mijloc, așa cred că ar fi preferabilă formularea 48 de ore. În ceea ce privește perioada în care se pot depune reclamații, eu am redus această perioadă după ce ai stat o oră și jumătate așteptând uh, o oră și uh, așteptând să-ți plece vasul, cred că deja poți solicita asistență, poți fi, poți fi îndreptățit la ea. În ceea ce privește termenul de 48 de ore, unii colegi mi-au pus întrebări legate de aspectele administrative implicate de amendamentul 48 și există și o discrepanță față de poziția Consiliului care se referă la adăugarea de aspecte de sănătate atunci când se refuză îmbarcarea. Am discutat cu raportorii din umbră și deocamdată nu vedem cum am putea adăuga motivele de sănătate pe lista motivelor de securitate. Pentru că dacă am face așa, nu am face decât să deschidem cutia Pandorei și nu am reușit să găsim o soluție în acest caz sau o abordare voluntară. Eu aș favoriza o abordare globală, cuprinzătoare și după ce se acoperă cele patru sectoare diferite de transport, atunci putem pune la punct o abordare coerentă astfel încât pasagerii să fie informați și se poată trece fără probleme de la un mod de transport la altul. Am încheiat aici și aștept cu interes uh, sugestiile dumneavoastră. Mulțumesc, doamna Ayala Sender, doamna Watman Cole. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc doamnei Ayala Sanders pentru că am avut o colaborare foarte bună în acest mod putem uh, lucra pe marginea acestui proiect pentru că drepturile pasagerilor sunt importante și ele trebuie să fie valabile și pentru transportul maritim. Aș dori să mă concentrez asupra punctelor principale. Există 53 de amendamente. În marea majoritate acestora nu pun probleme. O problemă există însă și anume amploarea acestor uh, reguli, respectiv reglementări și modul în care acestea pot fi puse în aplicare. Aici doresc să susțin cele spuse adineauri de domnul Groș. Vorbim despre drepturile pasagerilor, dar trebuie să fie o propunere care să poată să fie pusă în aplicare la modul practic și firmele mici care activează în acest sector trebuie să poată face acest lucru. Deseori este vorba de mici întreprinzători care conduc uh, ei înșiși uh, vaporul și nici măcar nu dispun de un birou. Și aici aș dori să insist. Spuneați că transportul uh, maritim intern are o poziție mai specială și vă întreb atunci de ce nu încercați să fiți mai flexibilă dacă încercați să mențineți aceste sprag de 12 în loc de 36, acest lucru nu va, fa- nu va face decât ca firmele mici să aibă de suferit care oferă transport pe curse scurte și deseori este vorba și de nave sau embarcațiuni istorice care nu au cum să dispună de echipamentele necesare pentru a oferi acces uh, tuturor persoanelor. Altfel, investițiile ar fi prea mari, iar ei nu ar putea uh, supraviețui. Nu vreau să se înțeleagă din intervenția mea că nu aș considera importante drepturile pasagerilor, ci din potrivă. De aceea trebuie ancorate în legislație, dar trebuie să facem acest lucru în mod rezonabil și vă, voi menționa și uh, articolul respectiv, pentru că dumneavoastră ați propus să rămânem la la 12 pasageri, dar ar trebui să păstrăm și 8.2 și 8.5 atunci când este vorba de rute alternative Și la fel ar trebui avute în considerare și amendamentele 24 și 25. În opinia mea, numărul de 36 de pasageri ar fi cel optim, pentru că atunci uh, cetățenii vor ști uh, ce îi așteaptă și dacă uh, doresc vor putea să apeleze la nave mai mari dar dacă se menține acest prag de 12, atunci și articolele pe care le-am menționat trebuie avute în vedere. Și nu trebuie să uităm că există și embarcațiuni istorice unde trebuie să fim mai flexibili. Eu cred că vom putea să cădem de acord cu Consiliul relativ repede dacă dăm dovadă de flexibilitate la aceste puncte. Va exista atunci și o majoritate în Consiliu, dacă ne dovedim și noi mai flexibili. Mulțumesc. Doamna Bilbao. Gracias, presidente. Primer... Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc uh, toți celor care au participat la încercarea de a o găsi o soluție aici. Nu aș dori să mă refer acum la toate aspectele ridicate în discuție de doamna raportor, pentru că dânsa a atras atenția asupra divergențelor noastre de opinie. Însă nu am reușit însă, încă să cădem de acord atunci când este vorba de sfera de aplicare. Nici uh, nu suntem în favoarea perioadei de doi ani uh, ca de exceptar, de excepție și nici uh, pentru rutele mai mici de 500 de metri. Am putut să cădem de acord în ceea ce privește compensațiile, mai există însă divergențe de opinie în ceea ce privește intrarea în vigoare a acestui document. Noi uh, considerăm că trebuie să existe mai multe garanții pentru drepturile pasagerilor ceea ce face necesar ca firmele să trebuiască să răspundă într-un anumit uh, termen la reclamațiile pasagerilor. Trebuie incluse și norme de uh, calitate. În plus, mai există domenii unde avem de lucru, dar într-o chestiune nu putem fi de acord cu Consiliul și anume ca persoanele cu handicap să nu aibă acces atunci sau să li se poate refuza accesul atunci când există motive uh, care țin de sănătate. Pentru că nu îi se poate refuza unei persoane accesul la bord pe baza unor motive de sănătate. Nici nu se spune cine ar trebui să stabilească așa ceva. Aici avem o obiecție foarte clară, grupul nostru, pentru că noi vrem să protejăm drepturile pasagerilor, dar în special și uh, cele ale persoanelor cu handicap sau cu mobilitate redusă. Toate persoanele din această sală poate au un mic uh, handicap. Poate nu acum, dar cu toții suntem potențial uh, potențiale persoane cu handicap în viitor și uh, sper să putem ajunge la un acord. Mulțumesc, doamna Lichtenberger. Ja, uh, herzlichen Dank. Mulțumesc. Avem din nou aceeași dezbatere ca și în cazul transportului cu autobuzul și anume stabilim drepturi pentru persoanele cu handicap atunci când acest lucru este ușor, iar atunci când acest lucru poate fi evitat, atunci îl excludem. Anumite argumente uh, mi se par îndoielnice, argumente amintite înainte. În primul rând, chestiunea dimensiunii sau mărimii, 12 sau 36 de persoane. Cred că ar trebui să încercăm să aducem acest prag cât de jos pentru a îmbunătăți drepturile pasagerilor. În al doilea rând, embarcațiunile istorice. Sigur că uh, sunt greu de modificat aceste embarcațiuni. Mă tem însă că toate vapoarele care sau navele care sunt mai vechi de 10 ani vor fi considerate ca fiind istorice și atunci toată lumea uh, va încerca să fie acceptată. Noi nu vorbim aici doar de persoane care se află în scaun cu rotile, e vorba și de uh, persoane cu handicap vizual sau auditiv pentru multe lucruri nu trebuie dotări uh, speciale, majore. Este nevoie doar de voință de a face ceva. Și de aceea un punct care pentru mine este foarte important, pe care l-am discutat deja cu doamna Ayala Sanders, se referă la porturi. Pentru că dacă nu, va reuși, nu vom reuși uh, să facem în așa fel încât accesul uh, în porturi să fie um, garantat. Nu putem aștepta ca aceste persoane să zboare de la mașinile lor sau oricum ar ajunge în port până la navă. Cred că uh, trebuie să existe și în porturi servicii corespunzătoare celor care există pe aeroporturi. Sigur, se poate spune și aici că firmele mici uh, vor avea de suferit. Dar de ce să nu existe și aici uh, subvenții din partea statelor? Pentru că se investește foarte mult în uh, infrastructură în momentul de față. Dar în, cu reamenajarea acestor spații și cu procurarea de echipamente necesare, am putea sprijini și IMM-urile care produc așa ceva. Sunt convinsă că aici putem face un pas important. Și în final, acest uh, oficiu independent în acest dosar uh, această propunere a fost, din fericire, acceptată, uh, pentru că dacă nu este dată independența unui astfel de oficiu, drepturile pasagerilor nu au nicio șansă. Și aici sper că perioadele de tranziție vor fi scurte și aș dori ca noi, ca Uniune Europeană și ca Parlament European să putem spune da, luăm în serios uh, Carta persoanelor cu handicap și, dragi colegi, apelez la dumneavoastră să nu pierdem din vedere acest lucru. Știți că țin foarte mult la IMM-uri, dar acestea nu trebuie să fie folosite ca pretext pentru ceea ce nu se vrea să se facă pentru persoanele cu handicap sau mobilitate redusă. Pentru că astfel uh, facem o defavoare și acestor IMM-uri. Mulțumesc, doamnă Meissner. Mulțumesc, domnule președinte. Eu voi putea fi foarte succintă pentru că multe idei au fost deja expuse pe larg. Doresc să subliniez însă două puncte și anume accesul sau refuzarea accesului uh, pe motive de sănătate. Acest argument este inacceptabil, ar trebui explicitat mai clar, pentru că nu putem accepta un astfel de argument uh, în Europa, excluderea pe motive de sănătate. În al doilea rând, sigur că trebuie și uh, practic, practicabilitatea acestei propuneri să fie avută în vedere, da, când se vorbește de embarcațiuni istorice. Um, s-a reușit uh, și în cazul acestora să se ofere persoanelor uh, care sunt într-un scaun uh, cu rotile accesul la bord. Sigur, e mai greu să coboare în cală, poate, sau în interiorul vasului. Și aici va trebui sigur să ne întrebăm de la caz la caz ce se poate face și ce nu. Și atunci uh, va trebui eventual să ne întrebăm ce alternative pot, pot fi puse la dispoziție acestor persoane care nu pot uh, să acceseze interiorul acestor ambarcați. Mulțumesc uh, din partea Comisiei. Mulțumesc, domnule președinte. Comisia ar dori să salute Uh, raportorul doamna Ayala Sender și uh, raportorii din umbră pentru munca pe acest dosar. Ne bucurăm că se dorește un acord satisfăcător pentru pasageri și pentru industrie. Luăm notă de câteva dificultăți care persistă în ceea ce constă domeniul de aplicare, sănătate, obligația de rambursare a prețului biletului, însă avem încredere că se va ajunge la un acord în legătură cu domeniul de aplicare. Subliniez că suntem de acord cu câte, câțiva dintre vorbitori că trebuie să existe criterii clare și un prag dublu ar fi uh, destul de nepractic pentru pasageri. Însă, pe de altă parte, am putea ajunge la un compromis între 36 și 12 al Comisiei. De asemenea, 36 de pasageri și 12 propuși de Comisie. Uh, de asemenea, definiția de dimensiunii vasului de până la 500 de metri sau uh, peste 500 de metri. Uh, compromisul este undeva la mijloc Pasagerii însă au așteptat mult prea mult pentru drepturile de protecție și nu trebuie să mai așteptăm. Comisia vrea să faciliteze un compromis care să permită un acord în a doua lectură pentru, uh, în interesul pasagerilor care utilizează uh, transportul maritim. Vă mulțumesc, doamna Ayala Sender. Mulțumesc, domnule președinte și eu trebuie să mulțumesc tuturor celor care au făcut sugestii. Tocmai am auzit de la reprezentantul comisiei că mai există câteva dificultăți și ne putem gând, ne, put, put, ne putem, putem avea în vedere o apropiere a pozițiilor. Bineînțeles că nu trebuie să uh, pierdem în vedere aspectul fezabil pentru industrie. în ceea ce privește acest sector maritim rămâne destul de complex, deci eh, trebuie ca câteva lucruri să mai fie încă examinate. Este adevărat că președinția spaniolă s-a apropiat, mai, a apropiat pozițiile Consiliului și Parlamentului, eh, de aceea trebuie să punem accentul pe aspectele cele mai dificile și uh, noi, dacă nu așteptăm un acord, cel puțin pregătim terenul pentru includerea anumitor tipuri de uh, călătorii care vor fi incluse ulterior. Uh, acum vom ajunge însă la a doua lectură și mulțumesc tuturor celor care ne-au ajutat. Vă reamintesc, spune președintele, că Eh, de, termenul este 6 mai și din nou comis, votul în Comisia Tran va fi în 1 iunie înainte, și plenara va fi cea din iulie. 6 mai este termenul pentru aceste amendamente și 7 mai pentru raportul domnului Cancian. Și ambele vor fi votate în comisia noastră în 1 iunie. Mulțumesc. Urmează transportul Uh, mărfurilor pe uh, calea uh, feroviară. Are cuvântul domnul Marin. Președinte, stimați colegi, de la ultima noastră discuție despre acest regulament am avut mai multe întâlniri cu raportorii din umbră și vreau pe această cale să le mulțumesc foarte mult pentru colaborare și pentru disponibilitate și am avut și două întâlniri de trilog cu Consiliul. Acesta este motivul pentru care acum găsiți câteva amendamente orale la poziția pe care am depus-o deja. Am încercat deja să introduc în aceste amendamente uh, câteva dintre lucrurile uh, discutate cu Consiliul și, bineînțeles, cu raportorii din umbră și uh, la care am ajuns la un, la un acord. Aș, am avut uh, discuții de asemenea după uh, ce am propus câteva amendamente de compromis cu raportorii din umbră și am ajuns la un, uh, la un acord deja. După cum știți, au fost în jur de 80 de amendamente și cred că uh, până în acest moment am reușit să le introduc pe toate atât în compromisuri cât și în altfel de uh, amendamente încât să găsim un acord între grupurile uh, politice. Vreau să menționez doar uh, două lucruri, uh, cred eu foarte importante. În primul rând, am acceptat poziția Consiliului prin introducerea unei anexe și deci prin aprobarea de la uh, aprobarea acestui regulament a unui număr de coridoare, deci având deja o rețea inițială de transport competitiv de, de marfă. Bineînțeles, sunt câteva amendamente referitoare la uh, orașele prin care trec aceste coridoare, dar sper că vom ajunge și la, uh, la un acord și în ceea ce privește acest aspect. Și de asemenea, unul dintre principalele uh, subiecte care s-a discutat a fost One Stop uh, Shop. Cred că în acest moment suntem, uh, am ajuns la un acord atât între grupurile politice cât și cu Consiliul despre acest aspect, repet, foarte important. Cred că este foarte bine să avem un birou unic la care utilizatorii uh, coridoarelor de uh, marfă să poată cere și să primească aprobare pentru un, uh, o capacitate pe, pe linia ferată. Ceea ce privește discuțiile cu Consiliul, mai avem un subiect care probabil va fi foarte controversat, aplicanții uh, autorizați. Probabil că aici vom avea mare, mare uh, împotrivire din partea Consiliului. Noi susținem în continuare uh, acest aspect, așa cum veți vedea în lista de vot. Considerăm că în condițiile în care s-a deschis piața este nevoie și de acest aspect. Consiliul nu este încă de acord cu, cu introducerea acestei posibilități Rămâne să vedem în următoarele discuții uh, la ce acord vom uh, uh, ajunge. Eu aștept opiniile dumneavoastră referitoare la amendamentele depuse și la propunerea pe care am avut-o cu lista de vot. După discuțiile pe care le-am avut astăzi cu raportorii din umbră, o să fac câteva modificări în această seară la, la lista de vot, dar în timpul necesar pentru ca dumneavoastră să puteți să le urmăriți și să le apreciați pentru votul de mâine dimineață. Mulțumesc! Mulțumesc! Uh, trecem la raportorii din um- umbră. Domnul Liberațchi din partea grupului socialist SND. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să confirm ceea ce a spus domnul Marinescu. Într-adevăr, toate amendamentele depuse de raportor și de alți membri au fost analizate și acolo unde am fost de acord, eh, acestea au fost acceptate și unde au existat opinii divergente, am încercat să ajungem la un compromis. De aceea am introdus amendamente orale. Aș dori să subliniez că în grupul meu am examinat acest proiect ca un pas spre ideea unui spațiu uh, feroviar european. Am discutat diverse opțiuni, de exemplu, am, ne-am gândit să cerem comisiei să retragă acest proiect și poate să inițieze un nou proiect. Cred că în ultimele săptămâni am înaintat foarte mult în acest dosar, mulțumită răbdării domnului Marinescu. Atunci când el a luat în considerare pozițiile președințiilor Consiliului. Domnul președinte a avut dreptate atunci când a spus că muncitorii feroviari vor avea sute de motive să nu facă ca acest sector să funcționeze corect. Se pot găsi foarte multe scuze și justificări și bariere. Însă cel mai important lucru este definiția coridorului de marfă. Aici am căzut de acord asupra unei definiții care include trasele feroviare, cele esențiale și suplimentare, și am inclus de asemenea legăturile cu feribotul și am reușit să ajungem și la o definiție a ghișeului unic. Am, avut, am ajuns la un compromis că poate să existe un ghișeu unic pentru fiecare coridor. Așadar, aici am reușit să îndeplinim așteptările sectorului ale directorilor de infrastructură ale R și IAM. De asemenea, am uh, discutat în detaliu problema rezolvării disputelor între diverse organisme și autoritățile naționale. Salut faptul că cu excepția a două state membre, Malta și Cipru, se pare că nu am trecut cu vederea niciun stat membru, cu excepția acestor două. Am uh, inclus de asemenea măsuri pentru un coridor din Slovenia. Avem câteva preocupări. Una dintre preocupări ține de faptul că marfa feroviară reprezintă o prioritate pentru statele membre. Nu reprezintă o prioritate pentru statele membre. Statele membre nu sunt dispuse să investească în aceste proiecte. În ceea ce privește termenele, 2 ani, 6 luni pentru depunerea cererilor de legături. De asemenea, uh, capacitățile și sloturile pentru trenuri, toate aceste puncte care erau controversate, am reușit să le rezolvăm. Și de aceea grupul meu este mulțumit că am uh, înaintat foarte mult și s-a ajuns la o formă a propunerii, a propunerii pe care o putem, o putem adopta. Avem și noi o listă de vot care este convenită. Avem o listă de vot care ar putea să beneficieze de o majoritate considerabilă și de aceea fac apel colegilor pentru a le spune că deseori deseori trebuie să renunțăm la câteva dintre ambițiile noastre și eu am renunțat la câteva din amendamentele mele. Domnul Marinescu a renunțat la câteva dintre amendamentele sale. Îi rog pe colegi să nu considere faptul că câteva din amendamentele lor nu mai apar în textul final uh, să îi descurajeze. Rezultatul final este unul pozitiv și sper că uh, vom putea să îl adoptăm. Doamna Bilbao, din partea grupului ALDE. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să-i mulțumesc domnului Marinescu pentru eforturile sale susținute. Este un domeniu foarte complex și mulțumesc și secretariatului Eh, secretariatul s-a chinuit destul de mult cu acest raport. În această dimineață am avut eh, întâlnirea finală în care ne-am prezentat amendamentele diverselor grupuri și noi am prezentat amendamente care nu au fost incluse în eh, amendamentele inițiale. Noi întotdeauna am încercat să apărăm prima lectură în toate întâlnirile noastre am avut o atitudine constructivă pentru a găsi o uh, formă finală a textului. Și suntem pentru o abordare europeană. Acest lucru am încercat să subliniem în amendamente. Însă au existat dificultăți majore cu acest raport. Definiția pe care a adoptat-o Comisia în anexa 1 în legătură cu definirea și schimbarea coridoarelor am reușit să ne asigurăm în negocieri ca anexa 2 să fie inclusă în articolele principale și am obținut un acord pe acest lucru. La anexa 1 avem o listă a coridoarelor Am cerut Consiliului în repetate rânduri Uh, să își motiveze aceste propuneri și singurul răspuns pe care l-am primit din partea Consiliului a fost că aceasta a fost decizia statelor membre. Sper ca în viitor, pe baza acordului pe care vom ajunge, acordului la care vom ajunge noi, acest lucru se va schimba. Amendamentele cu privire la anexa 1 uh, nu le vom susține, uh, însă susținem celelalte amendamente în legătură cu coridoarele. Noi am încercat să apărăm prima poziție, eh, poziția din prime, prima lectură, am ajuns la un compromis bun în această dimineață. Există un punct care ne preocupă, ghișeul unic. Există trei posibilități aici care au devenit foarte clare în această dimineață. O opțiune este să avem un ghișeu unic la nivel european pentru toate coridoarele nu cred că aceasta este o poziție realistă. A doua opțiune ar fi să avem uh, ghișee unice naționale în fiecare stat membru și în timpul discuției de astăzi am sugerat și am sugerat și grupului meu acest lucru, am sugerat să existe și o a treia opțiune pe care nu a menționat-o nimeni până acum, însă care ar fi un compromis posibil, uh, un ghișeu unic pentru fiecare coridor Astfel am dat o dimensiune europeană proiectului și în același timp am încurajat statele membre să uh, facă tot ceea ce pot pentru ca aceste coridoare să funcționeze în schimbul de informații și pentru a găsi uh, soluții practice. Ar fi o soluție bună care să ne poată duce la un acord pe acest proiect. În ceea ce privește calendarul pentru investiții, Consiliul nu a vrut să include date clare. Însă, ne mulțumește felul în care se face referire la acest lucru, inclusiv referirea la necesitatea de investiții în implementarea proiectului. Pentru a concluziona, în general, după aceste negocieri, unde am reușit să rezolvăm eh, problemele cele mai controversate, cred că vom putea să fim de acord asupra votului pentru că vrem un proiect care să semene cât mai mult cu prima lectură. Da, aș dori și eu, în primul rând, să încep prin a-i mulțumi domnului raportor Marinescu. Aș dori să mulțumesc și secretariatului și celorlalți raportori în umbră. Două aspecte esențiale au fost decisive pentru noi, astfel încât uh, acum să putem fi de acord. Ideea inițială a Comisiei de a crea un uh, sistem uh, feroviar uh, de transport de marfă competitiv fără a ține cont de efecte. Acest lucru a putut fi slăbit oarecum ca propunere vin din uh, Germania și știu că nu peste tot traseele pot fi despărțite, cele pentru călători și cele pentru mărfuri. Și am constatat însă că în Germania, pentru că aceste trasee să vină prioritare pentru marfă, uh, Uh, s-a crezut că 10 sau 12 trenuri de persoane ar trebui să fie anulate. Acest lucru încă însă a fost clarificat și, și nu pot imagina că vreunul dintre noi, ca politicieni, ar dori să se întoarcă acasă și să spună oamenilor, da, avem acum un transport de marfă competitiv excelent, dar dumneavoastră va trebui să așteptați 20 de minute până vine următorul tren. Totuși doresc uh, să atrag atenția asupra unor lucruri care sunt importante pentru noi. E vorba de actele delegate acum. E clar că Parlamentul va fi implicat și că Comisia nu va avea dreptul să opereze singură modificări și că are nevoie de acordul nostru în cazul unor modificări și pun accentul pe acest lucru. În al doilea rând, cum se va proceda dacă acest uh, birou unic uh, este de altă opinie ca managerii de infrastructură. E clar că uh, traseele sunt stabilite de directorii de infrastructură. Dar dacă acești directori de infrastructură aprobă trasee, autoritatea supraordonată poate să dea lumină verde. Practic, această decizie nu va putea fi luată înapoi în condițiile în care uh, să spunem, acel traseu ar putea fi folosit și de un uh, competitor și nu le-ar mai conveni acest lucru. Există țări în care sunt rezervate 20 de trasee, dar care nu sunt uh, utilizate. S-a făcut rezervare doar pentru ca un competitor să nu o poată face. Dar noi ne, ne dorim o concurență reală și nu mutarea transportului pe stradă. Ceea ce privește biroul unic. Am avut multe discuții aici. Ideea noastră a fost ca acesta să fie un fel de oficiu independent unde firmele să solicite un traseu uh, transfrontalier știți cum stau lucrurile, să ca acest... A fost important ca firmele să trebuiască să facă patru solicitări în patru locuri. Mai rămâne însă o problemă în discuție. Consiliul uh, vorbește oarecum de două administrații sau autorități supraordonate. Una care să verifice uh, cererile de capacitate și o alta care să se ocupe de investițiile în infrastructură. Dar dacă se constată că există cerere, dar aceasta nu poate fi îndeplinită pentru că lipsește o bucată de șină, Știu că reparațiile în domeniul feroviar durează ceva. În portul din Rostock, de exemplu, au avut nevoie de peste 60 de ani ca să construiască o a doua șină și la Verona au avut nevoie de peste 100 de ani. Dar revenind, am reușit să găsim uh, o serie de compromisuri, cu toții am făcut uh, concesiuni. Aș dori să mulțumesc tuturor. Văd că președintele mă amenință deja cu ciocanul, așa că mă voi opri. Mulțumesc, domnule Kim de la ECR. Mulțumesc, domnule președinte, pentru că mi-ați dat cuvântul. Și eu sunt în general de acord cu acest raport, îl sprijin și cu compromisul uh, propus de domnul raportor. Sunt de acord mai ales cu acest principiu al coridoarelor. Singura întrebare pe care o am este dacă problema este una europeană și cum anume funcționează ea, cum se poate rezolva ea. Pentru că propun, se propune înființarea unui birou unic și a, cu asta nu sunt de acord. Întrebarea este dacă el va funcționa sau nu. N-ar fi mai bine să menținem un sistem de organisme naționale care să gestioneze infrastructura care pur și simplu să fie mai bine legate între ele și să existe dedesubt un sistem de reglementare care să analizeze problemele legate de transparență, de termen limită și așa mai departe. Pentru că dacă nu va funcționa sistemul acesta cu biroul unic, nu vom mai avea nimic în, în uh, schimb. Există țări cu densitate mare, ca Germania, sau țări foarte mari, ca Franța, în care nu nu se poate ca totul să depindă de un ghișeu unic la Rotterdam care să decidă dacă, dacă și cum anume vor funcționa lucrurile. Aș propune, ca soluție de compromis, să încercăm mai întâi să asigurăm o interconectare mai bună a sistemului actual și apoi să facem mai valoare să vedem dacă se poate introduce acest birou unic. Deci, o abordare cumva treptată care a fost uh, folosită în uh, cazul sectorului poștal S-a început uh, discuția aici cam acum 10 ani cu poziții complet opuse, dar până la urmă am ajuns la un acord. A existat însă o abordare pas cu pas, un proces pas cu pas, care cred eu că ar fi mai bun și în cazul de față, mai degrabă decât să mergem direct pe ideea unui ghișeu unic, riscând ca aceasta să nu funcționeze. Deci mă voi abține în ceea ce privește această parte a propunerii. Mulțumesc! Mulțumim, domnul Roș. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu aș dori să mulțumesc raportorului și în numele PP să spun că și noi considerăm că este important ca acesta să devină un concept european și nu o însumare de concepte naționale, știind însă că nu va fi ușor lucru în cazul acestui dosar Cred însă că raportorul împreună cu raportorii din umbră au făcut deja treabă bună până acum. din aceste considerente, cred că și această autoritate, oricum se va numi ea, va trebui să aibă un caracter transnațional. De asemenea, trebuie să existe posibilitatea unor planificări pe termen lung, dar și de reacție în timp uh, foarte scurt și pentru aceste uh, perioade mai uh, limitate uh, trebuie să funcționeze sistemul uh, și toți cei care promovează acest lucru beneficiază de sprijinul nostru. Sper că și Consiliul se va uh, mișca în această direcție și, uh, și Comisia va dori să colaboreze cu noi în acest sens. Mulțumesc, domnul Al-Kadrawi. Mulțumesc. O să mă refer la ce a spus și colegul dinainte. Îi mulțumesc raportorului pentru toate eforturile depuse și cred că până la urmă am înregistrat progrese mult mai multe decât ne temeam la un moment dacă vom face. Trebuie să răspundem la două întrebări fundamentale. În primul rând, dacă aplicarea acestei directive reprezintă un pas înainte și dacă astfel uh, transportul de marfă feroviar va fi mai eficient și mai fiabil și dacă este un pas spre un sistem integrat european. A doua întrebare se leagă de metodă. Soluția propusă este practică și flexibilă, într-o măsură suficientă? După părerea mea, răspunsul la ambele întrebări este în principiu da, deși sigur că nimic nu este perfect și vorbim până la urmă de soluții de compromis. Sunt doi factori importanți. În primul rând, definirea coridoarelor feroviare și ar fi util să se includă o listă la anexă. Însă, trebuie să menținem o abordare flexibilă, folosind posibilitatea actelor delegate pentru a modifica pe viitor aceste lucruri. În al doilea rând, legat de ideea biroului unic. Ideea ar fi să folosim aceste birouri unice pentru alocarea eficientă a capacității. Soluția propusă cred eu că este cea corectă. Nu cred că ar trebui să recurgem la ghișee unice naționale, pentru că astfel nu am respectat spiritul sugestiei. Cred că ar trebui să alegem o abordare mai integrată cu un ghișeu unic pe fiecare coridor. Deși Aș vrea să mai spun și că sistemul integrat de coordonare ar putea fi preluat ca idee în acest uh, sistem de ghișee unice. Sistemul actual funcționează, dar poate că nu suficient de bine. Trebuie deci să facem un pas mai departe și, după părerea mea, ghișeul unic reprezintă o soluție. E important să punem la punct și o procedură de arbitraj în cazul disputelor pentru a se găsi soluții. Și, ca să închei, domnule președinte, nu cred că ar trebui să cădem în capcana de a crede că acest act legislativ va revoluționa eficiența sistemului de transport feroviar de marfă. Este doar un act legislativ printre atâtea altele și când ajungem să discutăm despre raportul Groș ne vom da seama și mai mult de acest lucru. E nevoie de foarte multe măsuri dacă e să ne asigurăm că transportul feroviar european și mai ales cel de marfă sporește în eficiență și în competitivitate. Este deci un pas înainte, mic, dar important. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Maisner. Er pot să continui de unde s-a oprit antevorbitorul meu. A spus că este pas în direcția uh, bună, dar uh, nu este și ultimul pe care trebuie să-l facem, pentru că ne dorim ca transportul feroviar transfrontalier să funcționeze uh, bine în Europa, așa cum ne dorim aici când punem lucrurile pe hârtie, dar vrem ca acest lucru să funcționeze și în practică. Așa cum s-a spus, în Germania, de exemplu, multe din aceste cerințe nu ar putea fi uh, puse în aplicare ad literam pentru că avea efecte asupra transportului de persoane. Iar un alt aspect, acest birou unic, uh, știu că aici ne-am tot întrebat care ar fi până la urmă cea mai bună soluție. Am discutat uh, trei soluții, cea mai europeană poate ar fi aceea de a avea un birou unic per coridor. La noi unii sunt de părere că aceste birouri unice naționale nu se coordonează încă foarte bine între ele. Întrebarea este însă dacă această coordonare ar fi mai bună, dacă nu ar fi un sistem uh, mai eficient. Pentru că noi dorim ca prin legislația noastră să simplificăm lucrurile și nu să le complicăm. Sigur, înțeleg pe cei care spun că e nevoie de un birou unic per coridor, pentru că cred uh, probabil că este imposibil să se găsească o soluție prin birourile unice naționale și că ar fi nevoie practic de un fel de uh, arbitraj. Dar cred că aici ar trebui să ne mai uh, gândim, cred că um, ar trebui să apelăm la birourile naționale să se coordoneze mai bine pentru ca transportul feroviar să funcționeze fără probleme la nivel european, mai bine decât până acum. Mrs. Ayala Doamna Ayala Mulțumesc, domnule președinte. Am ascultat toate comentariile făcute până acum și eu am lucrat uh, pe acest subiect, pe această temă, care nu este deloc un domeniu ușor, cel al transportului feroviar. Ideea aceasta a unui birou unic reprezintă o administrație de sus, în sus în jos pentru Europa. S-a propus uh, existența unui birou unic per coridor, deci un nivel mm, ceva mai sus decât cel național. Unele lucruri până acum au funcționat bine, altele nu. În orice caz, avem nevoie de un nivel supranațional. Domnul Marinescu a făcut uh, eforturi însemnate. S-au preluat anumite amendamente. Mă întrebam dacă s-ar putea analiza încă o dată anumite amendamente, de exemplu 116 o parte care nu apare explicit în uh, articolul 13, adică faptul că coridorul ar trebui să fie integrat în rețeaua TEN ca prioritate. Se derulează în prezent mai multe proiecte importante și cei care le derulează trebuie să își dea seama că trebuie să respecte cerințele coridoarelor feroviare. proiectele prioritare și uh, părțile din rețeaua atente trebuie să respecte aceste cerințe. O altă problemă este 5.8 158, amendamentul 158, legat de porturile maritime. Cred că aceste coridoare feroviare trebuie să fie avut în vedere în legătură cu porturile pentru problema de încărcare și descărcare de marfă. Deci pe viitor, când se analizează problema coridoanelor, ar trebui să fie avut în vedere problema platformelor multimodale pentru un acces îmbunătățit. Mulțumesc, domnule Kramer. Sper că o intervenție scurtă de data aceasta. Da, am uitat două chestiuni, că suntem de acord azi dimineața cu raportorul că la articolul 13, aliniatul 5.1, cuvântul recognizing să fie înlocuit uh, prin respecting și ca la compromisul H să, să se aibă în vedere și așa uh, numitele silent freight trains, deci uh, și bineînțeles uh, domnul Alcadroui are dreptate atâta timp cât condițiile cadru sunt așa cum sunt transportul feroviar nu are nicio șansă, de aceea avem uh, nevoie măcar de o competiție loială în sector, dacă nu de un uh, sector ecologic întru totul. Mulțumesc foarte mult. Eu aș vrea să-l felicit pe domnul raportor și pe raportorii din umbră pentru eforturi. Mă preocupă foarte mult transportul de marfă feroviar în Europa și viitorul său. Dacă nu luăm măsuri, mi-e teamă că nu va mai exista un transport de marfă feroviar în Uniunea Europeană în 20 de ani, să spunem. Și este un lucru frustrant, așa cum spunea și domnul Liberațchi. Uneori problemele în momentul în care încercăm să dezvoltăm um, domeniul feroviar, problemele vin de la domeniul însuși și de la statele membre. S-a spus că e vorba de un mic pas înainte și firește mi-am adus aminte de Neil Armstrong și de pasul său pe lună. Dacă mi-ar permite să-l plagiez, uh, aș spune că acesta de față este probabil un pas mic, dar că este nevoie de un uh, salt uriaș pentru omenire. Din reprezentantul comisiei are cuvântul acum. Mulțumesc. Aș vrea să-i mulțumesc domnului Marinescu, raportorilor din umbră și întregii comisii pentru transporturi. Pentru că um, discuția aceasta după prima lectură și după începutul celei de-a doua lecturi, mi se pare că va duce la un rezultat bun. Voi interveni și cu privire la câteva amendamente concrete, însă, în general, vreau să spun că dezbaterea pe marginea acestui, acestei propuneri de regulament se referă, în principiu, la ideea menținerii statul quo-ului în sectorul feroviar, adică situația în care administratorii de infrastructură și întreprinderile feroviare se organizează pe o bază, în primul rând, națională și abia în al doilea rând europeană, sau, dacă dorim, cu adevărat să organizăm traficul pe principii europene prin, instrument, prin intermediul unor instrumente de coordonare și de instrumente cu caracter obligatoriu de reglementare. Comisia TRAN, care s-a arătat foarte critică la ultima reuniune cu privire la punerea în aplicare considerată de Comisia TRAN imperfectă a primului pachet de legislație feroviară, are iată acum ocazia să își să contribuie la progresul corect al unei reglementări ce se referă la deschiderea pieții, la concurență, la transportul internațional, acceptând acest raport și amendamentele care merg în această direcție. Din păcate însă sunt și amendamente care merg uh, în direcția opusă. Din uh, punct de vedere al Comisiei ar trebui să avem grijă și ajung, iată, la amendamente legat de birou unic. În primul rând, aș vrea să vă amintesc că propunerea inițială a Comisiei, care nu apare în poziția comună a Consiliului, era să existe un one-stop shop pe fiecare coridor. Asta pentru ca acest organism să aibă o putere de decizie în ceea ce privește gestionarea traficului de la primul și până la ultimul punct al coridorului. În prezent există ghișee unice naționale care acoperă mai multe coridoare la scară națională, dar sistemul nu funcționează. Aceste one-stop shop care există nu sunt utilizate decât în mod cu totul parțial de către întreprinderile feroviare care uh, solicită trase și trebuie să spunem că modul în care se ia decizia cu privire la aceste ghișee unice poate face obiectul unor critici legat de rezervarea de capacități, critici venind din partea anumitor întreprinderi sau uh, critici legate de faptul că se rezervă niște capacități care apoi nu sunt utilizate. O soluție mult mai bună ar fi să existe câte un ghișeu unic pe fiecare coridor, care firește să fie coordonat, controlat de agențiile de reglementare pentru a nu perturba concurența. Văd că există amendamente 140-142 care vor să excludă intervenția agențiilor de reglementare asupra ghișeului unic. Asta ar, fi un, ar reprezenta un pas înapoi. Legat de candidații autorizați, aceștia sunt esențiali. E vorba de operatori care nu sunt neapărat feroviari, dar care pot solicita trase pentru a le transfera, apoi transmite apoi către un operator feroviar. Aceștia fiind autorizați la, la nivel național, dar nu neapărat pe întreaga lungimea unui coridor. Trebuie să fie asigurate aceleași condiții de concurență pentru toată lumea de-a lungul întregului coridor. Iar acești uh, solicitanți autorizați trebuie să fie autorizați pe întregul coridor. Mă bucur că Parlamentul, Comisia Tran vrea să reia această idee inițială a Comisiei și sper că la Consiliu se va ajunge la un compromis. Deja sunt câteva idei de compromis utile, însă trebuie să insistăm dacă vrem să depășim statul quo-ul actual. Pentru că dacă nu, o să ajungem să ne întrebăm la ce servesc aceste coridoare de marfă. Organismul de de administrație, Consiliul de Administrație, după noi, ar trebui să aibă o capacitate de decizie. Deci trebuie să fie o instituție cu personalitate juridică și care să nu suprapună interese divergente. În Consiliul de Administrație dorim să nu fie reprezentate întreprinderile feroviare, pentru că acestea din urmă sunt clienții Consiliului de Administrație. Trebuie ca lucrurile să fie separate tocmai pentru a nu se perturba concurența. Întreprinderile feroviare sunt, cum spuneam, clienții coridoarelor, însă ele pot fi reunite în cadrul unor consilii consultative de a căror opinie se va ține seama pentru gestionarea coridoarelor fără a fi afectată concurența. O problemă destul de delicată acum. La prima lectură, atât la Consiliu și la, cât și la Parlament, a apărut problema regulilor de prioritate. După părerea mea, compromisul la care a ajuns Consiliul nu dă dreptate comisiei, însă ne dăm seama că e vorba de un echilibru delicat și raportorul recunoaște acest lucru pentru că amendamentul propus nu e departe de poziția comună. Însă mai este un alt amendament care e destul de periculos. Nu spunem că transportul de marfă um, feroviar trebuie să aibă prioritate în fața transportului de pasageri, nici pomeneală. Însă, de-a lungul coridoarelor, gestionarii de infrastructură, administratorii de infrastructură trebuie să se pună de acord cu privire la reguli de prioritate comună comună care să nu discrimineze transportul de marfă prin comparație cu cel de pasageri, așa cum se întâmplă în prezent. Deci nu să fie privilegiat transportul de marfă, dar nici să nu fie discriminat. De aceea, considerăm că anumite amendamente, cum ar fi 151, 153, care ar au tendința de a exclude aplicarea acestor reguli, sunt inacceptabile pentru că denaturează regulamentul complet din acest punct de vedere. câteva amendamente, sunt câteva amendamente legate de agențiile de reglementare. Nu putem uh, crea o agenție de reglementare europeană. Sigur că agențiile de reglementare sunt legate de agențiile, de autoritățile naționale. Și ca să închei, domnule președinte, din punct de vedere al Comisiei, numeroasele amendamente legate de eh, rute și de coridoare sunt foarte importante. Ne dăm seama că sunt importante pentru deputații care le-au depus, însă importanța coridoarelor se leagă de interesul lor economic, nu geografic. Deci, pentru noi, cea mai importantă este cererea, cererea de piață și nu itinerarul cu acestea închei și vă mulțumesc. Mulțumesc. Eu încerc să respect programul pe care l-am în față, de aceea am început să agit ciocanul. Domnule Marinescu, doriți să mai adăugați ceva? Foarte scurte comentarii. Este adevărat, domnul, pentru domnul El Cadraui, este adevărat că am pornit de la îmbunătățirea situației prezente și cred că dacă ne gândim numai la faptul că va exista o coordonare măcar a investițiilor și a programului uh, de transport uh, este un pas înainte și dacă ne gândim și la faptul că va fi un singur birou uh, unic, dacă putem spune așa, un birou Uh, și acesta este un pas înainte și cred că aduce îmbunătățiri la situația uh, actuală. Și pentru Comisie, toate îngrijorările pe care le-a prezentat aici, cred că vor uh, dispărea mâine după votul din Comisie. Mulțumesc încă o dată pentru toate comentariile făcute și mulțumesc încă o dată raportorilor din umbră. Thank you, Mr. Marinescu. Can I remind Mulțumesc, domnule Marinescu. Aș dori să vă reamintesc că votul va avea loc uh, mâine dimineață la prima oră, la ora 9 și că veți avea nevoie de cartelele de vot pentru că s-ar putea să fie un vot mai lung și mai complicat decât uh, cele cu care suntem obișnuiți. Așadar, încă o dată, nu vă uitați cartelele de vot mâine dimineața la 9. Următorul punct de pe agenda noastră este un viitor uh, sustenabil pentru transporturi, raportor domnul Groș. Vă rog. Da, mulțumesc, domnule președinte. Stabilisem cu secretariatul să avem o discuție astăzi, iar în următoarele 14 zile voi discuta amendamente de compromis împreună cu colegii. Vom putea, îmi cer scuze, intervine președintele, dacă vreți să vă întâlniți și să discutați, v-aș ruga să o faceți în afara sălii. Vă reamintesc și de această dată că avem o singură ședință în această sală și anume cea a Comisiei de Transport și Turism. Continuă, domnule Groș. Apoi, în plen se va vota, ca să continui, în plenul din iulie și sper să putem păstra acest calendar. Am, avem uh, peste 100 de 70, 376 de amendamente. Nu ar trebui să devenim pesimiști din această cele mai multe uh, amendamente le-a suscitat uh, alineatul 20, 142 de propuneri, vin și cu idei noi. Mai există și anumite corecții lingvistice, chestiuni care pot fi tratate foarte rapid. În ceea ce privește noile propuneri, e clar că ar trebui să facem trimiterea la strategia 2020, la fel și în ceea ce privește cifrele cu privire la emisiile de dioxid de carbon. Aici cred că nu vom avea probleme să ajungem la o înțelegere. Astfel, reușim deja să uh, agrem 12-14 amendamente. Sigur că uh, și regiunile trebuie avute în vedere și de asemenea și dimensiunea urbană și acest lucru și cu acesta pot fi de acord. Finalizarea pieței interne rămâne în continuare pentru noi un obiectiv important, dar nu și obiectivul ultim. Aici vom detalia ceva mai mult și anume faptul că această uh, finalizare a pieței unice trebuie să meargă mână în mână și cu uh, evoluții sau progrese în domeniul uh, mediului. Aici trebuie făcut trimiteri și la politica fiscală, la cea socială și la dispozițiile sociale privind modurile de transport. Sigur că și problema dioxidului de carbon, cea a siguranței, a securității, reprezintă de asemenea priorități. Veți vedea că tema siguranței reprezintă un capitol separat. Aici am inclus toate amendamentele care au mers în această direcție. Apoi se face referire și, la un al doilea uh, program în ceea ce privește siguranța rutieră, la fel uh, și menționarea coridorilor verzi, ca și altor aspecte, dar va trebui să găsim un echilibru între ceea ce este important și anumite lucruri care poate pentru momentul de față sunt prea detaliate unde trebuie să avem în vedere că va exista și o carte albă a Comisiei, unde vom avea ocazia să intrăm mai în detaliu asupra acestor aspecte. Puncte esențiale pentru mine, așa numitul fond financiar, pentru că finanțarea va continua să aibă un rol important și pe viitor. Și aici, acest instrument uh, nu trebuie să fie unul cu totul nou, și aici cred că și Comisia poate fi de acord. Acest uh, fond financiar poate lucra cu mijloacele existente în transport, dar uh, să implice mai mult și factori regionali și urbani. Și cred că aici astfel s-ar crea plus valoare de ambele părți Sigur că pot fi incluse și instrumente noi. Am discutat această temă și săptămâna trecută. Pentru că trebuie lucrat și cu instrumente noi, în special în ceea ce privește garanțiile, nu doar uh, în ceea ce privește numărul de călători, ci și riscurile primei faze a majorității proiectelor. Un alt punct, uh, comodalitatea eficientă, am denumit acest lucru, sunt uh, convins că fiecare mod de transport uh, are valoarea lui și că toate aceste modalități de transport uh, doresc să devină mai ecologice. De asemenea, sunt convins că mâine se va crea și în orașe uh, o, un lanț logistic, atât pentru persoane cât și pentru mărfuri. Și această comodalitate eficientă nu se măsoară doar din perspectiva indicatorilor financiari, ci și pe bază de criterii ecologice și sociale. De aceea, acest termen este mai larg. De, nu trebuie privită doar în contradicție eficiența economică și aspectele sociale și ecologice. Un ultim aspect, cuantificarea, eu cred că principiul și cred că vorbesc în sentimentul și celorlalte grupuri politice. Aș dori să mulțumesc aici și raportorilor din umbră mm, pentru primele întâlniri. <clears throat> Eu cred că, sigur, în politică uneori este dificil uh, să precizez obiectele, obiectivele politice, dar eu cred că precizia este esențială. În ceea ce mă privește, ca ultim punct, acum uh, nu vreau să se creeze neapărat o agenție nouă, dar în domeniul rutier, ca și în celelalte domenii, pe termen lung, uh, agențiile, știu că poate unii dintre dumneavoastră nu aud acest lucru cu plăcere, aceste agenții să devină un fel de reglementatori europeni. Cu toate eforturile care se fac la nivel european, deseori acestea eșuează pentru că, din cauza interpretărilor la nivel național, care uneori sunt și protecționiste. Și asta subminează eficiența activității noastre de aici. Încă o dată pe scurt, dacă mâine avem o agenție care nu produce decât uh, documentație și, și copiază statistici, nu avem nevoie de ea, dar dacă aceste agenții au ca scop ulterior transformarea în agenții de reglementare la nivel european, atunci uh, vom putea progresa și eu cred că acest lucru trebuie analizat în cadrul mai larg al discuțiilor pe marginea viitorului agențiilor europene care va începe în 2010, atunci când va fi vorba și despre conținutul și nu doar despre formă. Vă mulțumesc așadar tuturor. Cum vă spuneam, în următoarele două săptămâni voi contacta toți raportorii în umbre, umbră și pe toți cei care au uh, făcut propuneri pentru a putea discuta compromisurile și sper că uh, vom reuși ca să obținem o listă de vot uh, mult mai suplă decât uh, apare în momentul de față. Dar sunt încrezător. Mulțumesc. Thank you, Mr. Grosch. Mulțumesc, domnule Groș. Președintele ar aprecia eforturile dumneavoastră de a face mai suplă lista de vot. Din partea socialiștilor, doamna Alvarez. Grazie, președinte. Grazie, grazie, Mr. Groș. Eh... Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule Groș. Pentru început aș dori să vă mulțumesc, mai ales pentru faptul că ați încercat să obțineți un consens, pentru ca noi să putem avea în viitor o influență mai mare asupra politicii europene în domeniul rutier. Am prezentat o serie de amendamente care vizează în mod special completarea ideilor domnului Groș, de care le-am discutat deja, E vorba să, uh, pentru mine important este să subliniem acest uh, obiectiv al siguranței și ob- coeziunea teritorială. Cred că sunt două obiective care pot fi puse de acord. În al doilea rând, aș dori să mă refer la acest uh, fond financiar menționat de domnul Croș, acest instrument nou. Aici consider și eu că atunci când se creează o politică, trebuie să existe și mijloacele financiare pentru a o pune în aplicare. Însă nu trebuie prevăzut doar un uh, fond specific, ci și un procent corespunzător în bugetul european. Și în cadrul acestui cadru financiar, trebuie să includem și această regulă de aur. Eu cred că este foarte important să se facă investiții de calitate în infrastructură, sigur, care să uh, se amortizeze pe termen uh, mai lung, ceea ce face că ele să nu poate fi tratate ca și costuri curente. Apoi, un aspect care lipsește, în opinia mea, din raport la care s-a referit domnul Groș, această comodalitate eficientă. Pentru a realiza acest dizerat, cred că ar trebui definit mai întâi ce înseamnă acest lucru. Obiectivul ar trebui să fie un echilibru între diferitele modalități de eh, transport, ceea ce presupune și un sprijin specific pentru transportul feroviar și maritim cred că este cea mai bună uh, metodă de a atinge obiectivele pe care le vizăm aici. În rest, Așa cum am arătat și în amendamentele prezentate, trebuie ținut cont și de drepturile pasagerilor, de drepturile lucrătorilor, toate aceste aspecte care vor trebui discutate în zilele următoare. Mulțumesc! Doamna Grisbeck a ajuns tocmai la timp și această sincronizare, știți foarte bine, reprezintă totul în politică. Merci beaucoup. Mulțumesc foarte mult că mi-ați dat cuvântul foarte rapid. Am întârziat puțin datorită situației transportului de astăzi, nu datorită transportului viitorului. Uh, Aș dori să mulțumesc să-i mulțumesc domnului Groș pentru munca sa excelentă și în câteva cuvinte aș dori să vă reamintesc că după părerea noastră și în opinia socialiștilor și democraților pe care îi reprezint ca raportor din umbră, este de importanță strategică să avem o majoritate largă pe acest raport important pe termen lung, așa încât să avem o poziție de forță pe acest dosar foarte strategic. Matiu Groș a menționat numărul mare de amendamente și sunt de acord cu ceea ce a cerut că ar trebui să avem compromisuri pentru a da forță și lizibilitate, pentru a păstra cât de mult putem uh, natura destul de clară a raportului, care nu trebuie să fie unul lung, ci unul care să fie scurt și puternic în Uniunea Europeană am încercat să evităm să avem un pom de Crăciun care să facă pe plac tuturor, dar am încercat să avem o coerență, o concizie și să definim prioritățile noastre principale. În câteva cuvinte în legătură cu fondul acestui raport, poate s-a menționat deja acest lucru, grupul meu este satisfăcut că obiectivul major era să integrăm miza schimbării climatice în domeniul transportului. Acest lucru apare foarte clar cu uh, scăderea emisiilor de dioxid de carbon și obiective pe, pe termen lung. Există și etape intermediare acesta a fost rezultatul discuțiilor noastre pe amendamente. Eu aș fi dorit să insist, în special, mai mult decât oricând, pe inițiativa celui unic european, la care se alătură, bineînțeles, și rețeaua feroviară europeană. Cred că criza pe care am, prin care am trecut acum câteva zile datorită norului de uh, cenușă vulcanică ne-a arătat, bineînțeles, interdependența și fragilitatea societății noastre și necesitatea de coordonare la nivel european. Atunci când am căutat uh, țapii spășitori, Ni s-a spus că Europa nu a fost suficient de coordonată, că nu aveam competențe. A apărut important, importantă problema coordonării. Mi se pare oportun, așadar, să reamintesc inițiativa cerului unic european. pe punctele importante. Bineînțeles, grupul meu încurajează transferul modal și integrarea. Amendamentele noastre uh, țin să integreze cât mai mult posibil transportul urban. Aș insista din punct de vedere al securității, să ne imaginăm la un sistem. Nu trebuie să închei. Voi nu voi vorbi mai repede pentru că nu voi mai fi înțeleasă de către interpreți, dar pentru a încheia, domnule președinte, trebuie să integrăm elementele tehnolo- tehnologice, automobilele verzi, inteligente și industria europeană. După cum a anunțat uh, președintele Consiliului, o vrem o mașină electrică europeană și este necesar să uh, avem un sistem de sancțiuni pentru cei care încalcă legea la nivel transfrontalier, pentru ca sistemul european să devină o realitate. Iată câteva remarci preliminare. Aș, voi mai avea lucruri de spus în dezbaterea ulterioară. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, doamna Lichtenberger, din partea verzilor. Mulțumesc. Aș dori să mulțumesc raportorului care a încercat din greu să ajungă la puncte comune. Eu aș pune accentul pe acele aspecte care sunt eh, cele mai importante și pe care ar trebui să ajungem la un consens. În primul rând, chestiunea intermodalității. Cred că avem datoria să menționăm clar diversele modalități pe care avem să le legăm într-o rețea. Uh, deseori ne pierdem în limbaj tehnic european care este greu de înțeles. Ar trebui să existe o listă a diverselor moduri de transport și trebuie să facem foarte clar și că mersul pe jos și cu bicicleta fac parte esențială, sunt parte esențială din sistemul nostru de transport. Cu alte cuvinte, acestea fac o parte din sistemul de transport oricum. Al doilea lucru care mi se pare important sunt planurile de mobilitate pentru zonele urbane cu mai mult de 100.000 de locuitori. Am primit o notă de informare foarte utilă care ne dă indicii importante. Știu că aceste cifre sunt uh, contestate de unii, însă alții spun că trebuie să așteptăm 10-15 ani. Însă, eu cred că ar trebui să utilizăm aceste cifre pentru a urgenta implementarea planurilor. Atunci când vine vorba despre măsuri, nu cred că trebuie să ne limităm la comodalități care reprezintă o, un alt exemplu de, euro, de jargon european. Cred că trebuie să îmbunătățim sistemul și să evităm problemele potențiale ca partea unui pachet de măsuri. Comodalitatea Poate sună foarte bine, dar în weekend m-am întâlnit cu câțiva cetățeni de rând și ce m-a frapat a fost că mulți erau foarte considerați, erau foarte preocupați de uh, inclinația noastră de a utiliza cuvinte pe care, care nu înseamnă nimic pentru majoritatea oamenilor. Ar trebui să găsim termeni mai clari. Însă aici nu este vorba doar de terminologie, este vorba și de fond. Necesitatea de a scădea cât mai mult traficul este esențială. Mobilitatea poate să fie esențială câteodată. Avem nevoie de avem nevoie de zboruri, avem nevoie de Există aceste suburbii care au nevoie de transport către centrul orașelor. Atunci când vorbim despre transport, un concept cheie pentru mine trebuie să fie un criteriu foarte clar în ceea ce privește durabilitatea, care să se reflecte în propuneri de finanțare. Am sugerat că finanțarea pentru transport trebuie să se limiteze la 20%, cel puțin 15% trebuie să fie alocat pentru uh, infrastructură pentru cei care merg pe jos și cu bicicleta. În ceea ce privește obiectivele, sunt de acord că trebuie să încercăm să definim obiective practice oriunde este posibil. Nu vrem să ne pierdem în declarații de ordin general, dar la amendamentele 3, 20 și 343, care fac referire la pragurile de emisii, acestea mi se par amendamente extrem de importante. Este de asemenea important să subliniem obiectivul de a dubla marja de piață pentru transportul verde. Ceea ce mi se pare în special important în contextul acestui fond este că finanțarea nu trebuie să fie redusă acum, ca urmare a crizei. Finanțarea din acest domeniu este foarte redusă oricum. Trebuie să ne asigurăm că nivelurile de finanțare din trecut vor fi menținute. Multe dintre punctele pe care le-am discutat au fost conf- confirmate de către uh, raportul intermediar al Agenției Europene de Mediu. Acest lucru ar trebui să ne stimuleze eforturile pentru a ajunge spre o durabilitate mai mare și o reducere a emisiilor. Sper că vom încheia acest raport. Domnul de Grande Pascual. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să îl felicit pe domnul Croș. Nu fac acest lucru din complezență. Mi se pare că raportul său este unul riguros și curajos care ne oferă o analiză uh, corectă a situației. Lucru extrem de important atunci când stabilim liniile directoare pentru o carte albă pentru transport care va stabili politicile următorilor 10 ani. Avem o explicație destul de clară care sublinează necesitatea de a pune accentul pe ceea ce s-a făcut până acum, pe problemele și zonele care trebuie îmbunătățite de asemenea, este important să punem accentul pe fondul financiar. Avem nevoie de soluții viabile care să acorde siguranță pentru pasageri și utilizatori. Este de asemenea important să existe zone de odihnă, trebuie să uh, există să existe o evaluare clară. Nu este suficient să se uh, Uh, promoveze concurența între diversele moduri, ci acestea trebuie să fie și complementare. Atunci când căutăm un criteriu pentru eficiență, după părerea mea, raportorul are dreptate atunci când spune că transportul pe care ferată și pe care apei nu este întotdeauna mai rapid și mai eficient decât cel, fero, cel transportul rutier. Este foarte curajos pentru că este contra uh, trendurilor actuale. Când vorbim despre eficiență, acesta trebuie să fie un concept far. Este vorba de uh, concurența între diverselor moduri care trebuie evaluate pentru a le stabili eficiența lor. Există un termen care nu este eurojargon, este și termenul este simbioză. Trebuie să găsim o simbioză atunci când promovăm coeficiența. De asemenea, domnul Groș se spune corect că dacă Uniunea Europeană vrea să creeze o rețea de infrastructură la nivel european, dacă vrea să profite cel mai mult de infrastructura existentă, trebuie să crească finanțarea. Domnule președinte, am depus 5 amendamente. După părerea mea, acestea se referă la uh, subiecte de fond extrem de importante, însă nu trebuie luate uh, literal. Domnul raportor a spus că nu trebuie să fim speriați de către uh, numărul mare și legitim de propuneri făcute de către membrii comisiei. Deseori aceste amendamente se suprapun. Noi acum trebuie să găsim o formulă unică pentru a acoperi diversele necesități. Aș dori să-i mulțumesc din nou domnului Groș și sunt sigur că abordarea sa foarte riguroasă uh, va asigura că toată lumea va fi satisfăcută de uh, versiunea finală. Este un raport foarte profesionist. După cum am spus, domnule președinte, am depus cinci amendamente. Unul este că nicio modalitate de transport nu trebuie să fie penalizată incorrect. Astfel se discută problema coeficienței atunci unor transferăm marfa rutieră spre transport maritim. Însă nu trebuie să facem acest lucru orbește. De asemenea, trebuie să susținem avans, evoluțiile tehnologice. Tahogra, tahograful digital poate să ne acorde o flexibilitate pentru a ajuta pe cei care lucrează în domeniul transportului să combine o viață de muncă cu una de familie. Avem nevoie de un plan ambițios pentru a promova interoperabilitatea tehnică. De asemenea, pentru a ne asigura de eficiența transportului maritim, trebuie să luăm taurul de coarne. Ne opunem liberalizării porturilor și trebuie să ne asigurăm că, va fi, că vor fi disponibile suficiente fonduri. Trebuie să depășim Domnule președinte, vulcanul ne-a uh, făcut pe toți să uh, uh ne dăm seama că nu avem alternative reale în domeniul transportului. Acest lucru va deveni clar în momentul dezbaterii, însă uh, trebuie să ținem cont de acest lucru. Doamna Ayala Sender. Mulțumesc. Și eu aș dori să mulțumesc raportorului pentru propunere. O propunere destul de plină de conținut și sunt recunoscutoare și pentru discuția care s-a produs aici. Am o întrebare legată de finanțare. Ați menționat înființarea unui fond special și deja există propuneri legate de anumite rețele. Dacă acest fond ar fi să fie folosit pentru rețele europene, ideea folosirii de fonduri regionale pentru complementaritate nu, nu înțeleg de fapt ce, ce doriți să spuneți. O mare parte din fonduri sunt alocate proiectelor de infrastructură și EIDF este de asemenea menit, fondurile acestea sunt de asemenea menite pentru infrastructură. Până acum sistemul a funcționat bine, cel puțin în țara mea. Însă poate că în altă parte sunt disponibile sume mai mici. Am putea eventual să urmăm exemplul din trecut, când s-a folosit al șaptelea program cadru pentru a se face un salt calitativ și pentru a se asigura fonduri noi. Anumite linii bugetare au fost reduse, altele au fost reorganizate și poate că acum a sosit momentul să ajungem la o cifră de 1, ceva la sută cu care cred că toată lumea ar fi de acord și care ar putea fi inclusă în perspectivele financiare următoare. Însă cred că ar trebui să fim chiar și mai ambițioși. Ar trebui să găsim soluții creative și idei noi. În ceea ce privește rețelele viitorului, chiar cred că trebuie să găsim argumente creative pentru a-i convinge atât pe cei de la Consiliu cât și populația să ne susțină. Pentru a ne asigura că vom avea la dispoziție finanțarea necesară dincolo de ce avem acum și dincolo de alocările EIDF pentru infrastructură. Aș vrea, deci, să vă rog să faceți nu doar ce a sugerat doamna Alvarez Adineauri, ci să folosim în plus regula de aur pentru a promova pactul de stabilitate. Deci vă rog să studiați această problemă. Mulțumesc, domnul Cadrani. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și raportorului pentru eforturi și pentru eforturile pe care va trebui să le facă de acum încolo în vederea votului are destul de multe de rezolvat, având în vedere câte idei interesante trebuie să combine. Aș vrea să pun o întrebare legată de obiectivul acestui raport. Cred că scopul principal este să transmitem un semnal către Comisie, să precizăm ce am dori noi la Parlament să vedem că face Comisia în ceea ce privește Cartea Albă. Din punctul meu de vedere, această diferențiere între transportul de marfă și transportul de călători este problematică. Când e vorba de transportul de călători, ar trebui să ne concentrăm pe problema mobilității, un lucru despre care am mai vorbit și în trecut, pentru că acolo sunt provocări mari și cred că ar trebui să se, să se promoveze aici un transport uh, intermodal, forme de transport nemotorizat și să ne legăm și de ideea rețelor de mare viteză. În ceea ce privește transportul de marfă, înțeleg că sunteți pentru această comodalitate eficientă. Sper că E vorba de o trecere de la un mod de transport la altul și că nu ați renunțat la această idee. Dacă e să ajungem la un sistem durabil de transport, trebuie să adoptăm niște măsuri care să promoveze o folosire eficientă a energiei, internalizarea costurilor, investiții eficiente și cred că o adevărată și eficientă comodalitate nu poate fi realizată decât dacă ajungem la o interoperabilitate între moduri. Și mă scuzați că, iată, vorbesc din nou în jargon, jargon european. E vorba de platforme, noduri intermodale. Și trebuie sporită și interoperabilitatea între moduri. Și aici un exemplu clasic este transportul feroviar, unde încă sunt multe lucruri de făcut. Toate acestea se leagă, deci, de problema finanțării. Pentru că aceasta este cheia și soluția pentru succesul strategiei propuse de noi. Mai sunt și alte aspecte, siguranță, coeziune socială, teritorială, drepturile pasagerilor și trebuie să fim de acord cu faptul că declarațiile pompoase nu sunt suficiente, ci că trebuie să venim cu propuneri concrete, invitând Comisia să, folosească, să se folosească de Cartea Albă pentru a propune măsuri concrete și un calendar concret pentru atingerea obiectivelor propuse. În calendar ar trebui, din calendar ar trebui să iasă clar când anume trebuie aplicată fiecare măsură. Greșeala cu Cartea Albă anterioară a fost aceea că, deși textul era minunat, Evaluarea făcută la 10 ani după a ajuns la concluzia că pur și simplu nu se îndepliniseră obiectivele sau multe dintre ele. Trebuie deci să accelerăm lucrurile și să punem mai multă presiune. Și foarte important este adoptarea unui calendar. Cu aceasta închei. Așteptăm cu nerăbdare propunerea dumneavoastră de compromis în următoarele săptămâni. Însă, având în vedere ce au spus colegii până acum, am un sentiment destul de bun cu privire la acest raport. Mulțumesc, doamna Meisner. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Da, mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mă refer la patru puncte. 1. S-a spus uh, că există 376 de amendamente. Aici am putea crede că raportorul a uitat de multe lucruri sau le-a omis. Trebuie însă precizat că nu este cazul uh, în niciun caz ci a menționat foarte multe aspecte importante pentru viitorul transporturilor. Știm cu toții că rapoartele trebuie să se încadreze într-o anumită limită de aceea și aceste completări. În plus, numărul mare de amendamente subliniază și importanța acestei teme și faptul că mobilitatea pentru mărfuri și pentru persoane în Europa este un bun uh, esențial în, pe care trebuie să-l păstrăm și în viitor. Această comodalitate care s-a menționat uh, sună din nou a jargon european este într-adevăr așa, dar include tot ceea ce ne dorim, atât eficiența economică cât și uh, aspectul ecologic, cel uh, social. De aceea îmi place această propunere și aș dori să mai subliniez încă un lucru care îmi place în ceea ce privește comodalitatea eficiență. Raportorul spunea că fiecare modalitate de transport este importantă și că avem uh, nevoie de fiecare dintre acestea. Ne-am dat seama de acest lucru și după explozia uh, vulcanului. Anumite uh, zboruri au putut fi înlocuite, dar uh, în niciun caz toate. Și că mijloacele de transport iarăși au putut fi modificate, dar nu în măsura în care a fost necesar, de exemplu, pentru a pune la dispoziție piesele de schimb pentru toate fabricile prelucrătoare. Avem nevoie însă și de o platformă intermodală. Știm, de exemplu, că nu se poate transporta mai mult uh, cu, deci pe cale maritimă pentru că pur și simplu nu există capacitățile de încărcare. Grupul meu a mai menționat că poate ar trebui uh, pus accentul mai mult uh, asupra uh, treceri la transportul maritim, chiar și cel intern, și aș dori să mai subliniez și ideea uh, mobilității pe bicicletă sau uh, cu ajutorul uh, bicicletei electrice pe viitor. Și acestea sunt lucruri importante pentru viitorul uh, transportului. În al treilea rând, uh, finanțarea și în uh, cadrul audierilor comisarului de uh, resort uh, s-a spus că, într-adevăr, finanțarea trebuie uh, sporită. Sper că vom reuși acest lucru. Sectorul transporturilor are nevoie de o finanțare mai bună. Suntem cu toții însă de acord că avem nevoie de soluții creative. Și un al patrulea aspect care mi se pare esențial pentru viitorul transporturilor este finalizarea pieței interne în domeniul transporturilor. Pentru că la ce folosește un uh, sistem uh, național excelent, uh, un sistem feroviar excelent, dacă la graniță trebuie schimbată locomotiva. Până când lucrurile vor sta așa, nu vom putea spune că am realizat uh, o piață internă corespunzătoare. Aș dori uh, cu acestea să-i mulțumesc încă o dată raportorului pentru propunerea sa. Mulțumesc, domnul Cancian. Grazie, președinte. Anch'io mi... Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord că domnul Croș a lucrat foarte bine și, ceea ce este mai important, a adus niște concepții foarte importante. Vorbim despre Cartea Europeană, un viitor durabil pentru transportul de marfă și așa mai departe care reunește foarte multe dintre subiectele pe care le-am discutat. Și, până la urmă, soluția noastră trebuie să fie una unitară, pentru că teritoriul pe care încercăm să-l acoperim este unul unitar. Însă, deocamdată, nu avem un răspuns cu privire la cum anume am putea planifica lucrurile. Degeaba discutăm separat. Până la urmă trebuie să existe o convergență, o forță de convergență care să aducă, să unifice totul. Deocamdată suntem în faza de brainstorming, sperând că vom găsi această soluție unitară și, domnule raportor, faceți asta foarte bine. Sper că discuția noastră de astăzi de pildă legat de transportul de marfă competitiv sau ce am discutat uh, zilele trecute legat de viitorul rețelei TNT vor uh, avea o influență, da, pentru că e esențial acest lucru. Miza este evidentă. Avem nevoie de mm, o încrucișare a modurilor de transport și o intersectare a lor. prioritățile înseamnă o comodalitate eficientă, astfel încât fluxurile de transport să ajungă până în porturi. Și dacă vorbim despre transport de mărfuri, transport de călători, călători toate aceste concepte pot duce la pierderea rațiunii de interconectare. Legat de partea de finanțare, vom analiza aceste aspecte. Cred că s-a ajuns la un acord în Parlament. Avem nevoie de un fond. Trebuie să încercăm să schimbăm modul și alocarea bugetară. Legat, mă gândesc că aici la euroobligațiuni, fonduri care ar permite planificarea și programarea în continuare. S-ar putea să existe și alte opțiuni, dar cred că acestea ar fi punctele esențiale. S-a vorbit despre diferite vehicule, alternative, toate acestea țin de durabilitatea transporturilor. Eu am propus mai, mult de, mai multe amendamente în acest sens și sper că având în vedere discuția cu domnul Groș, sper că ele vor fi acceptate. Eu uh, am fost raportor pentru aviz din partea Comisiei ITRE. Am vorbit despre aplicațiile de mediu, de emisii, consumul de energie și mai ales despre sistemele inteligente de transport. Mulțumesc. Mr. Merci, Monsieur le Président. Sur ce, je fais... Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pe domnul Groș pentru munca sa, însă eu aș interveni diferit de ceea ce au spus colegii mei. Cred că toată lumea a reușit să aprofundeze substanța acestui raport. Eu împărtășesc eh, diversitatea colegilor mei și capacitatea lor de a privi ansamblul problemelor, însă vreau să comentez pe altceva. Mi se pare că acest raport poate reprezenta oportunitatea de a pune comisia noastră în centrul atenției. Mi se pare că transportul uh, își pierde din prioritate în uh, instituțiile europene. O vedem în restructurarea Comisiei Europene vedem că există o pierdere de fond pe anumite subiecte, după cum a ilustrat și domnul Cangean. Și de asemenea trebuie ca raportul pentru viitor să conțină meta- mesajul că nu este suficient să ne se explice că transportul este foarte important. Transportul este important pentru că economia este afectată și că, în al treilea rând, este un subiect foarte important pentru că uh, ține de 25% din poluare și că trebuie și cu toate, acest, cu toate acestea, transportul pare să fie din ce în ce mai puțin important. Într-un raport care se referă la viitorul transportului, Spre deosebire de ce se întâmpla înainte, raportorul și toți cei care au intervenit au vorbit despre finanțare. Și dacă nu suntem audibili din punct de vedere politic, nu vom fi auziți nici pe probleme de finanțe. Dacă nu vom fi convingători din punct de vedere politic, nu vom avea nici resurse financiare. Aș dori să spun că acest raport, pe lângă ceea ce ați spus dumneavoastră, că acest raport trebuie să fie un vector politic și economic pentru a ne reintroduce în centrul atenției. Mulțumesc, doamna Țicău domnule președinte. Vreau și eu să-l felicit pe domnul grosch pentru raport. Am să încerc să prezint lucrurile pe scurt. Cred că întâi și întâi ar trebui să ne gândim la resursele financiare și mă bucur că și colegii mei au uh, intervenit în acest uh, sens. Sectorul transporturilor trebuie să capete o mai mare prioritate printre politicile Uniunii Europene i de aceea i resursele financiare trebuie să fie pe măsura ambiiilor uh, obiectivelor uh, stabilite. Uh, de asemenea, chiar dacă impactul vulcanului erupției vulcanice a fost relativ mic din punct de vedere um, economic, totuși a avut un impact imens asupra cetățenilor Uniunii Europene și, evident, și asupra transportului de marfă șaizeci și șase din uh, cetățenii din pasagerii blocați într un aeroport sau într altul uh, făceau de fapt curse intracomunitare și de aceea intermodalitatea este extrem de importantă pentru că acești șaizeci și șase ar fi putut fi preluați de un sistem uh, feroviar de mare viteză care să acopere toate capitalele uniunii europene și marile orașe și Uh, dar uh, de asemenea cred că în ceea ce privește intermodalitatea ar trebui să ne gândim la mai bune conexiuni cu transportul fluvial și cu transportul maritim. Dacă pentru uh, transportul maritim la nivel european există o strategie a uniunii europene pentru transportul maritim până în două mii optsprezece din păcate nu avem încă o strategie europeană în ceea ce privește transportul fluvial și aici uh, cred că este interesant uh, ca împreună cu comisia să vedem uh, care ar fi pilonii principali ai unei strategii a uniunii europene pentru transportul fluvial. nu în ultimul rând aș vrea să mă refer la um, mijloacele de transport mai ecologice și anume chiar mai ales în ceea ce privește mobilitatea urbană la biciclete. Uh, cred că ar fi important ca să putem investi uh, și în acest domeniu. Poate și aici ar fi utilă o strategie a Uniunii Europene pentru acest uh, mijloc de transport, având în vedere că um, și nu numai adresat mediului urban, dar și celuilalt tip de transport, pentru că ne interesează aici i dezvoltarea turismului cultural mersul pe bicicletă tim foarte bine în spania de exemplu există un bun exemplu în acest sens când ajungi cu maina într o parcare poi lua de acolo gratuit biciclete pentru toi membrii familiei i poi vizita obiective istorice cu hări pentru bicicliti. iată deci că putem dezvolta un uh, turism uh, de acest uh, tip. Uh, ultimul lucru pe care a vrea să l uh, menionez este cel uh, legat de mobilitatea urbană. aici cred că ar trebui să avem o abordare integrată i în ceea ce privete arhitecii i planificarea urbană astfel încât transportul să fie integrat în aceste politici de dezvoltare a polilor urbane. Mulțumesc. Doamna Duran. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, nu știu dacă transportul devine mai puțin interesant, însă, eh, oricum, trebuie ca acest raport să devină foarte, foarte puternic. Mulțumesc domnului Groș pentru munca depusă. Vom încerca cu toții să găsim compromisuri, însă trebuie să echivalăm strategia 2020 în domeniul energiei. Eh, Cartea Albă din 2001, care a, a avut o structură foarte bună, eh, a ținut mai mult de spiritul general decât de amendamente, care au fost un fel de frână. Dacă vorbim despre un pachet al transportului, trebuie ca raportul nostru să, eh, capăt, să capete un statut care să Uh, însemne că nu este doar un raport pe, pe o inițiativă a Comisiei, ci prefigurează o strategie, o strategie politică. Poate că există dificultăți la nivelul conținutului, însă oricum trebuie să îl folosim ca o pârghie. Vă mulțumesc din partea Comisiei, doamna Jäger. Thanks again, Mr. Chairman. Mulțumesc din nou, domnule președinte. Comisia ia nota cu plăcere de cele 376 de amendamente prezentate pe marginea acestui raport și aș spune că ele arată ce interes a suscitat uh, acest uh, raport și ne bucurăm că în linii mari se sprijină strategia 2020 a Comisiei. Comisia este de asemenea de acord că pentru a face față cererilor pe piața transporturilor, un transport intermodal este cel uh, corespunzător. Însă, Limitările de capacitate vor afecta din ce în ce mai mult uh, Europa și datorită subsidiarității este foarte greu de intervenit în zonele urbane, după cum știți. De asemenea, suntem de acord uh, că transportul trebuie să devină mai ecologic și mai durabil și în ceea ce privește siguranța și aceste aspecte se vor găsi în Cartea Albă pentru ca Europa să aibă un uh, sistem de transport mai uh, competitiv, uh, acest lucru presupune deschiderea piețelor. Comisia împărtășește și alte aspecte menționate astăzi, cum ar fi planuri de mobilitate urbană, necesară, necesitatea de a majora finanțările, de asemenea și în ce privește impactul erupției vulcanice. De asemenea și considerentele de siguranță sunt uh, foarte importante pentru comisie. Dar mă bucur în special că raportorul nu insistă asupra înființării unei noi agenții și că se păstrează importanța subsidiarității. Trecând acum la chestiunea mai dificilă a finanțării infrastructurii de transport, acum cred că sunteți de acord uh, că în contextul crizei uh, economice mondiale acest uh, lucru este și mai sensibil în momentul de față. Nu pot spune însă decât că Comisia va insista în continuare asupra unei finanțări corespunzătoare, așa cum s-a menționat și de vicepreședinte. Dar ne dăm seama de dificultate și de anumite probleme pe care coeziunea le reprezintă pentru anumite noi state membre. De aceea vom încerca să aducem toate aceste instrumente de finanțare într-un cadru unitar. Acestea fiind spuse, permiteți să, să mă refer acum la obiective. Obiectivele pentru transport cu, în ceea ce privește emisiile de carbon și așa mai departe. Obiectivele în sine însă trebuie văzute doar ca orientare și nu trebuie să determine obiectivele în sine sau politicile în sine, îmi cer scuze. Comisia a luat notă de faptul că scopul acestui exercițiu din partea Parlamentului este ca opinia Parlamentului să fie auzită și inclusă în Cartea Albă a Comisiei. Așadar, vă pot asigura că vom analiza raportul și toate cele 376 de amendamente și vom lua notă de toate propunerile și comentariile dumneavoastră. Mulțumesc, doamnă Jäger. Și în final, raportorul nostru, domnul Groș. Mulțumesc! mi-ați toate contribuțiile auzite. Cred că un numitor comun se desprinde. Este bine că ne-am luat timp, atât uh, împreună cu colegii din celelalte grupuri politice, dar și cu Comisia. Transportul reprezintă pentru mine viitor. Și e adevărat și ceea ce spune Dominic Riche, acest uh, raport are menirea să aducă transportul în lumina care îi se cuvine. Însă <clears throat> Știm cu toții că uh, temele pe care le dezbatem noi aici uh, rămân în mare parte în cadrul Comisiei de Transport. Din păcate, însă, în portofoliile în cadrul Comisiei Europene au fost astfel redistribuite încât transporturile nu mai reprezintă un domeniu unitar. În ceea ce privește finanțarea, transportul și mobilitatea mai reprezintă domenii care pot aduce venituri pentru statele membre în ceea ce privește redevențe de utilizare sau taxe și așa mai departe. De aceea, cred că uh, și această comisie va trebui să se gândească cum anume putem gestiona noi aceste lucruri, cu tot respectul cuvenit pentru subsidiaritate. Dar știm cu toții când apelăm la această noțiune. Când nu găsim altă uh, soluție, atunci facem primitere la subsidiaritate sau când uh, statele membre nu sunt de acord. Dar știm cu toții că în domeniul transporturilor uh, există posibilitatea de finanțare, există taxele, internalizarea costurilor reprezintă o temă interesantă și Sigur că uh, înțeleg pe miniștrii de finanțe care spun uh, nu o să-mi că cei din Europa ce o să fac eu cu veniturile mele bugetare, dar putem uh, să să arătăm uh, ce se poate face cu aceste venituri ca și condiție pentru a accesa uh, fonduri europene. E clar uh, că nu vrem să inventăm acum impozite noi, există destule, dar, în opinia mea, inițiativele transfrontaliere uh, pot viza direct uh, infrastructura și mobilitatea. În multe proiecte din ultimii ani aceste elemente au fost eliminate fondurile de coeziune. Aici se prevede un anumit procentaj pentru infrastructură. Doamna Margheritis spunea 75 de milioane în 2009, 1,5 miliarde în 2010. Acestea sunt fonduri care trebuie utilizate pentru ca mâine ele să constituie capitalul inițial pentru anumite proiecte, pentru că nu trebuie să ne îndatorăm și de aceea trebuie să avem aceste fonduri. Și iar cu crearea de infrastructură trebuie să atragem și capitalul privat. Putem uh, vorbi cât uh, vrem despre uh, parteneriate public-private, dar un lucru este clar. Dacă nu facem atractive aceste proiecte, ei nu vor veni pentru că nu sunt misionari. Apoi, comodalitatea eficientă, în opinia mea, și aici doresc să răspund uh, Uh, colegilor care au spus că nu dorim o nouă dogmă aici, însă aici este vorba de faptul că avem nevoie de toate modalitățile de transport, că toate trebuie să se dezvolte după propriile criterii și că este importantă această complementaritate. Cred că vom putea ține cont de majoritatea recomandărilor și îmi face plăcere sau din partea Comisiei că va ține cont și va lua notă de toate propunerile noastre, ceea ce mă face optimist pentru faza următoare și mi-arată că nu am lucrat degeaba în aceste ultime săptămâni. Mulțumesc! Thank you very much. Uh, Mulțumesc foarte mult, domnule Groș. Votul este planificat pentru 1 iunie în comisie și sperăm în uh, plenară în iulie. Acestea fiind spuse, doamnelor și domnilor, am ajuns la finele ordini de zi pentru astăzi. Ne revedem mâine dimineață la ora 9 pentru vot. Nu vă uitați cartelele de vot acasă. Ne vedem mâine. Ședința se suspendă.